Okay. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, este ora 3 și 5. Haideți să începem. Am plăcerea să-l avem alături de noi pe domnul Cristian Cardona, ministru pentru economie, investiții și întreprinderi uh, mici din Malta, reprezentând, reprezentând președinția Consiliului. Dumnealui ne va prezenta prioritățile președinției malteze. Desigur, în domeniul comerțului internațional. Cred că cu toții știți situația actuală. Comerțul internațional aflându-se la vârful agendei internaționale, mai ales mulțumită, a, mulțumită celor două evenimente importante de anul trecut, alegerea domnului Trump și primele acțiuni pe care le-a întreprins până acum ne demonstrează foarte clar că trebuie să ne intensificăm activitățile în legătură cu comerțul internațional și, desigur, să nu uităm și Brexitul relațiile comerciale ale statelor uh, membre care decid să părăsească Uniunea Europeană reprezintă un element cheie. Drept urmare, președinția are responsabilități uh, importante în următoarele luni și cred că Parlamentul va susține președinția în spiritul unei bune cooperări pentru a ajunge la rezultate constructive. Brexitul și noua situație internațională au fost menționate. Și apoi, desigur, există și câteva propuneri legislative. De dimineață am discutat propunerea pentru o nouă metodologie, o metodologie alternativă privind statele care nu respectă o procedură normală de formare a prețurilor și în legătură cu acest dosar, propunerea de modernizare a instrumentelor de apărare comercială și mă bucură faptul că după 2 ani și jumătate în Consiliu a fost adoptat un mandat astfel încât uh, putem începe negocierile. Să sperăm că la jumătatea lunii februarie vom putea începe să discutăm uh, modernizarea instrumentelor de apărare comercială. Astăzi am adoptat uh, propunerea privind minereurile care provin din uh, zonele de conflict. Să sperăm că în februarie, în martie vom putea vota acest dosar în plenară și există și o altă uh, propunere legislativă, bunurile cu, cu utilizare dublă, și acestea au o importanță majoră în schimburile comerciale și să sperăm că vom putea coopera și în legătură cu acest dosar. Mai există câteva acorduri comerciale. De dimineață în comisia noastră ne-am dat acordul pentru CETA. Va trebui să găsim și modalitățile de implementare a acestui acestui acord. După decizia Curții Europene de Justiție, trebuie să discutăm și acordul de liber schimb cu Singapore. Va urma probabil acordul cu Japonia. Ținând seama de remarcile privind contextul internațional, cred că are rost să accelerăm acum negocierile pe care le purtăm cu Japonia și, nu în ultimul rând, Cred că trebuie să insistăm mai mult pentru a consolida sistemul multilateral, internațional, care va putea consolida la rândul său Organizația Mondială a Comerțului, astfel încât aceasta să nu fie distrusă de anumiți membri. Nu în ultimul rând, de asemenea, aș dori să menționez cooperarea necesară între Consiliu și Parlament, mai ales când vine vorba de negocierile privind un acord interinstituțional care să garanteze transparența și accesul la documente. Deci avem o ordine de zi încărcată, o agendă încărcată pentru aceste șase luni și acum vă dau cuvântul pentru a ne explica uh, prioritățile dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun și eu uh, Bun venit delegației noastre la Parlamentul European și să vă felicit, domnule președinte, pentru faptul că ați fost reales în, în uh, funcția de președinte al acestei uh, comisii. Aș dori să i felicit și pe vicepreședinții care au fost uh, realeși. Într-adevăr, ați, ați, uh, ne ținut o o introducere foarte scurtă, dar cuprinzătoare a priorităților noastre. În ultimii 60 de ani, Europa a fost considerată a fi un exemplu de speranță, prosperitate, dezvoltare și pace. Aceasta a fost o mare realizare în urma viziunii pionierilor, fondatorilor proiectului european în momentul în care toată lumea era sceptică în legătură cu șansele noastre de a avea succes, de a colabora și cu ocazia celei de-a 60-a aniversări acestui proiect, este o onoare pentru Malta să poată prezida Consiliul Uniunii Europene. Împreună vom analiza ce s-a, ce s-a întâmplat în ultimii 60 de ani, vom proteja uh, rezultatele și beneficiile aduse de proiectul european cetățenilor. Uneori aceste beneficii sunt uitate și cred că acest moment este unul oportun pentru a privi înspre viitor. Europa are nevoie de un nou imbold. După cum a spus Bent, uh, evenimentele care se petrec în jurul Uniunii Europene ne demonstrează că aceasta trebuie să fie mai apropiată de cetățeni și să adopte măsuri care să protejeze uh, drepturile cetățenilor, astfel încât aceștia să-și poată îndeplini aspirațiile. Evenimentele din anul trecut ne-au marcat, uh, niciodată nu a fost mai mare nevoie de reforme și niciodată necesitatea de a fi mai aproape de cetățeni nu a fost mai clară. Aceste evenimente Sperăm că în, în uh, cele șase luni ale președinției noastre și în cooperare cu Parlamentul European, Uniunea Europeană va fi consolidată. Știm că șase luni nu este o perioadă lungă de timp, și suntem ambițioși în dorințele noastre de a progresa pro uh, proiectul european. Înțelegem însă care ne sunt uh, limitele, care ne sunt uh, punctele forte. Față de Parlamentul European, Consiliul va fi o instituție deschisă, fără, o, fără a avea o agendă ascunsă. Vom colabora cu Parlamentul European într-un mod onest și deschis. Faptul că primul ministru, um, viceprim-ministru, ministrul de finanță și șeful opoziției sunt toți foști membri ai Parlamentului European, demonstrează importanța acestei instituții, importanța Parlamentului European, care este Uh, o instituție care reprezintă în mod direct cetățenii europeni. Ne bucură faptul că preluăm președinția Consiliului în acest moment, ceea ce ne permite să aducem, să dăm un nou impuls uh, în sensul apropierii de apropierii cetățenilor. Tocmai de aceea am identificat șase priorități. Migrația, securitatea, piața unică, politica de vecinătate, incluziunea socială și afacerile maritime. Și cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, o să vă prezint uh, programul uh, de lucru uh, pe această perioadă programul de lucru care ține de competențele comisiei dumneavoastră și mă bucură faptul că pot să vă prezint aceste priorități pentru primele șase luni anului 2017. Este o experiență importantă, ocazia cu care Malta pentru prima dată își asumă un rol activ în cadrul Uniunii Europene. Suntem uh, convinși de importanța valorilor democratice și considerăm că Dialogul între Consiliul și Parlamentul European este un proces politic important, în urma căruia putem obține cele mai bune rezultate pentru cetățenii europeni. Președinția noastră va fi ultima a, a trioului nostru și aș dori să profit de această ocazie pentru a mulțumi atât președinției olandeze cât și celei slovace pentru munca excelentă. Din punctul meu de vedere, au reușit să obțină rezultate importante în domeniul comerțului internațional în cadrul Consiliului și colaborând cu Parlamentul European cu obiectivul de a găsi compromisuri pe, număr, pe o serie de dosare importante, cum ar fi uh, minereurile care provin din zonele de conflict, regulamentul anti de combatere a torturii și moderniza, modernizarea instrumentelor de apărare uh, comercială și intenționăm să înregistrăm progrese pe Uh, dosarele comerciale în desfășurare. Malta apreciază în totalitate importanța politicii comerciale și legăturile și legăturilor economice care creează, care există cu partenerii globali. În plus, comerțul a reprezentat o sursă de creștere și de bunăstare pentru Malta. Comerțul este un element esențial pentru toate economiile statelor membre ale Uniunii Europene. Relațiile de investiții și relațiile comerciale sunt caracterizate de procese de producție integrate, de fluxuri de investiții transfrontaliere. Și în plus aș dori să adaug că avem un interes special vis-a-vis -vis de internaționalizarea întreprinderilor mici și mijlocii, ține seama de faptul că acest sector al economiei noastre este crucial pentru bunăstarea cetățenilor noștri. Președinția noastră vine la un moment critic pentru schimburile comerciale internaționale. În urma unor serii de evenimente care s-au petrecut în anul 2016, care au făcut ca viitorul să fie mai puțin sigur, uh, votul uh, privind Brexitul, uh, negocierile CETA, care au trecut prin momente delicate și pentru a răspunde acestor uh, provocări, instituțiile europene și guvernele statelor membre, cred că trebuie să asculte să asculte pe cetățenii europeni, trebuie să explice mai bine beneficiile politicilor comerciale. În plus, într-o situație care se schimbă în, per- în permanență, trebuie să fim uh, să răspundem mult mai uh, bine uh, noilor evenimente prin instrumente mai eficace. Cu toate acestea, din punctul nostru de vedere, trebuie să privim înainte, să ne asigurăm că Uniunea Europeană rămâne un uh, lider competitiv pe plan global. Ultima la informații Eurostat ne demonstrează că Europa este foarte competitivă din punct de vedere al bunurilor și serviciilor pe plan global. Uniunea Europeană rămâne în continuare un vestitor net în restul lumii cu un volum de 1000 de miliarde la sfârșitul anului 2015 și comerțul internațional este deosebit de important pentru că sprijină econo- economia contribuie la crearea de noi locuri de muncă și uh, ne păstrează competitivitatea pe plan global. În ultima perioadă am văzut că cetățenii europeni sunt tot mai interesați de diferitele aspecte ale politicii comerciale. Din toate aceste motive, trebuie să răspundem necesităților și opiniilor opiniei publice și dif- diferitelor părți interesate. Vom, uh, ne vom asuma rolul unui mediator uh, onest Vom uh, garanta o, co- o cooperare cu Parlamentul European pentru ca um, relațiile comerciale internaționale să fie relevante pentru cetățenii europeni. Din acest punct de vedere, dorim să păstrăm um, impulsul de care se bucură în acest moment agenda comercială a Uniunii Europene, să continuăm um, activitatea începută de, deci, de primii doi membri ai uh, Troicii Vom continua diferitele ne- negocieri pe plan multinatural, plurilateral, bilateral. Uh, vom uh, lucra la noi mandate pentru acordul de liber schimb. Vom lucra pe marginea unor propuneri legislative care să garanteze o abordare echilibrată. Și acum permiteți-mi să vă dau mai multe detalii în legătură cu ultim, ultim, următoarele șase luni. O să încep cu aspectele multilaterale legate de OMC. Președinția va oferi importanța necesară dimensiunii multi, multilaterale a comerțului internațional pentru a progresa pe marginea poziției uh, Uniunii Europene în legătură cu conferința ministerială cu numărul 11. Considerăm că sistemul comercial multilateral bazat pe normele OMC reprezintă temeiul pentru a avea schimburi comerciale cor, um, echitabilă și liberă pe plan global. Pentru acest lucru, Uniunea Europeană trebuie să poată să, să contribuie la discuțiile în cadrul ONC prin angajamentul său, printr-o implicare constructivă și uh, salutăm uh, rolul activ al Comisiei Europene pe parcursul anului 2016, în urma conferinței ministeriale de la Nairobi. Um, a venit cu, Comisia a venit cu noi propuneri și, în mod specific, în cadrul Consiliului, statele membre și-au manifestat uh, interesul uh, în legătură cu mai multe rezultate posibile acestei întâlniri ministeriale privind uh, e-comerțul, transparența și bune practici de reglementare. Și ținând seama de toate aceste elemente, președinția malteză se va axa pe obținerea altor progrese pe această cale pentru a defini abordarea Uniunii Europene la conferința ministerială cu numărul 11 din Buenos Aires. Consiliul va lucra în continuare pentru a garanta un echilibru potrivit, astfel încât să obținem un rezultat ambițios la această conferință ministerială. Acest rezultat trebuie să reflecte interesele Uniunii Europene și să țină seama de aspectele delicate pentru statele membre, din punctul de vedere al nivelului uh, plurilateral. În ceea ce privește TISA, vom continua negocierile plurilaterale, mai ales în ceea ce privește TISA și EGA, acordul privind bunurile de mediu, însă trebuie să ținem seama de situația negocierilor care depinde de factori care nu sunt întotdeauna controlați de Uniunea Europeană. În legătură cu TISA, luăm o pauză naturală, care, tocmai pentru a putea permite noi administrația americane să își înceapă activitatea, însă uh, sperăm că în a doua jumătate a anului 2017 vom putea uh, relua negocierile la care să participe și Australia, Uniunea, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii și în această perioadă vom putea să ne definim propria noastră poziție în legătură cu fluxul de date, în ceea ce privește acordul privind bunurile de mediu. Aceste negocieri au fost aproape finalizate la sfârșitul anului trecut, însă încheierea cu succes a acestor negocieri va depinde de buna voință, de voința politică a, a altor a, uh, uh, parteneri. Această inițiativă ar putea să stimuleze creștere și să creeze noi locuri de muncă în sectorul bunurilor uh, ecologice, ar putea să ducă la reducerea costurilor pentru consumatori și, în plus, președinția malteză dorește să continuă negocierea acestor acestui acord din Consiliu pentru a ne asigura că interesele statelor membre sunt uh, respectate din punctul de vedere al negocierilor și acordurilor bilaterale. Și acestea sunt importante pentru creșterea economică, pentru crearea de locuri de muncă și uh, dorim să continuăm negocierile în desfășurare. În mod specific, negocierile comerciale purtate acum cu Japonia, după cum ai spus deja, Bent, Aduc aminte că în octombrie 2012 Consiliul European a cerut Comisiei Europene să urmărească încheierea unui acord de liber schimb cu Japonia, tocmai pentru a ajunge la un acord politic până la sfârșitul anului 2016. Din păcate, acest lucru nu a fost posibil. Ambele părți și-au dorit uh, și își doresc să încheie acest acord pe parcursul anului, anului 2017, însă pentru acest lucru este nevoie de o puternică voință politică din partea Japoniei pentru a depăși punctele care rămân în continuare cele mai dificile, însă nu trebuie să sacrificăm calitatea pe altarul timpului. Este mult mai important să obținem un acord foarte bun din punctul de vedere al investițiilor și al relațiilor comerciale. Dacă am reușit să încheiem acest acord, am demonstrat că Uniunea Europeană poate urmări atingerea unor obiective ambițioase din punctul de vedere al relațiilor comerciale, astfel dând un impuls creșterii economice în Uniunea Europeană. Din acest punct de vedere, președinția Malteza va depune toate eforturile necesare pentru a promova um, negocierile dintre UE și uh, Japonia Va fi deosebit de important să comunicăm în mod eficace cu părțile interesante, cu societatea civilă, pentru a răspunde anumitor îngrijorări și pentru a crea sprijinul necesar. Pe plan bilateral, președinția malteză vrea să asigură o discuție la Consiliu în legătură cu evoluția negocierilor în legătură cu diversi alți parteneri comerciali, Tunisia, Mercosur, Mexic și țările ASEAN, printre altele, în legătură cu SUA și în special TTIP, avem intenția să ținem cont de situația relațiilor transatlantice, să le examinăm în prima jumătate a lui 2017. Deocamdată n-am putut cădea de acord cu privire la o abordare cuprinzătoare echilibrată într-un acord cu SUA. Cu toate acestea, negocierile rămân de mare importanță economică și strategică și Uniunea Europeană e gata să reia negocierile TTIP cu SUA odată ce SUA vor arăta o disponibilitate de a continua relațiile transatlantice. E important de înțeles de asemenea că Uniunea Europeană nu va accepta un acord dezechilibrat nici cu SUA, nici cu alte state terțe. E nevoie de avantaje pentru întreaga Uniune Europeană, indiferent dacă e vorba de industrie sau cetățeni. Președinția malteză va lucra și la mandatele de negociere pentru acorduri comerciale și modernizarea unora deja existente în decembrie 2016, Comisia a prezentat Consiliului o propunere de mandat pentru modernizarea Uniunii Vamale între Uniunea Europeană și Turcia, mandatul de negociere pentru noi, acordul de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă și mandatul pentru modernizarea acordului de liber schimb între UE și Chile. Și acestea ar putea fi prezentate de Comisia Consiliului pe durata președinției malteze, deci în acest semestru. Președinția malteză va vegea controlul uh, exercitat de statele membre la Consiliu pe baza procedurilor din exercițiul de stabilire a domeniului de aplicare și eventual uh, după evaluarea de impact. În legătură cu subiectul Brexit, deși acesta are implicații mai largi decât domeniul comercial, nu putem evita să nu facem o scurtă trimitere, având în vedere că Regatul Unit se așteaptă să declanșeze articolul 50 din Tratatul uh, Uniunii Europene în luna martie dar sentința Curții Supreme Britanice spune clar că Parlamentul Britanic trebuie să fie cel care să declanșeze articolul 50. Va rămâne să vedem care e proiectul de lege legat de articolul 50, dar asta ține de legislația internă. Mesajul șefilor de state și de guvern la ultimul Consiliu European din decembrie a fost că Uniunea Europeană de 27 de membri e gata să înceapă negocierile odată ce Regatul Unit declanșează articolul 50. Deci, în ciuda faptului că agenda comercială a Uniunii Europene privește în viitor, vor fi și negocieri după notificare. Dar nu vrem să speculăm în legătură cu substanța viitoare relații cu Regatul Unit. Marțea trecută, <clears throat> prim-ministra Tereza May a făcut aluzie în legătură cu intențiile britanice, adică să părăsească piața unică, reamintesc că Uniunea Europeană a arătat deja interes ca Marea Britanie să rămână partener strâns pentru Uniunea de 27 membri și orice acord se va încheia cu Regatul Unit, ca țară terță trebuie să se bazeze pe un echilibru de drepturi și obligații. Aspectul legislativ în președinția malteză va fi foarte important. Ne așteptăm să purtăm discuții la Consiliu și cu Parlamentul European în legătură cu serie de interes deosebit pentru ambele instituții. O atenție deosebită va fi acordată de președinția malteză reforma instrumentelor de apărare comercială, TDI, și modernizarea acestor o nouă metodologie antidumping în lumina contextului în evoluție de la OMC, după mai mult de trei ani de discuții la Consiliu în legătură cu modernizarea instrumentului de apărare comercială, președinția slovacă a reușit cu succes să deblocheze situația și aș vrea să profit de ocazie să mulțumesc președinției slovace pentru că a fost atât de energică și a reușit să obțină progres la Consiliu. În legătură cu modernizarea instrumentului de apărare comercială, e un echilibru delicat între diversele păreri ale statelor membre, deși discuțiile de la Consiliu s-au cristalizat în jurul unui număr limitat de chestiuni contencioase, în special regula taxelor vamale mai mici, să nu uităm că a existat un sprijin larg și pentru alte subiecte care vor face instrumentele noastre mai previzibile și vor fi în beneficiu cooperării. Consiliul a acordat o atenție deosebită rolului concret al întreprinderilor mici și mijlocii și a propus considerente suplimentare și dispoziții pentru a îmbunătăți accesul lor la informații în ce privește anchetele antidumping și antisubvenții. Consiliul și președinția malteză sunt gata să se implice alături de Parlamentul European în negocieri trilaterale cât de curând posibil și, în plus, Consiliul salută propunerea Comisiei de pe 9 noiembrie anul trecut pentru o nouă metodologie de a calcula dumpingul în situații în care nu prevalează condițiile de piață. Comisia a prezentat aspectele cele mai importante ale acestei propuneri Consiliului de Afaceri Externe în varianta de comerț. Consiliul încă analizează această propunere la nivel de grup de lucru. Propunerea cu privire la noua metodologie să fie neutră față de țară și să respecte și dinamica din contextul OMC să mențină un nivel echivalent de protecție cu cel prevăzut în prezent pentru industria europeană. Propunerea trebuie privită în contextul expirării, după cum știți cu toții, în decembrie anul trecut, anumitor dispoziții din protocolul de aderare Chinei la OMC. Ca rezultat, China a solicitat consultări cu Uniunea Europeană, un prim pas în procesul de soluționare a litigiilor de la OMC timpul e un factor esențial aici și un acord timpuriu din partea colegiuitorilor la acest dosar ar putea până la urmă să elimine riscurile potențiale. Consiliul a început examinarea propunerii și așteaptă cu interes sau doar punctele de vedere ale Parlamentului. Ca președinție, noi suntem angajați să ne ocupăm de acest dosar în manieră expeditivă. Vom depune eforturi la președinție și pentru a reforma regulamentul care controlează exporturi de bunuri de utilizare dublă de mare importanță atât pentru Consiliu cât și pentru Parlamentul European. Acest regulament a fost actualizat ultima dată în 2009, acum suntem în uh, discuții pentru a atinge diverse obiective. Obiectivul este de a consolida acest regulament de a ocupa de abuzuri legate de drepturile omului și terorism, care <clears throat> nu doar că sunt îngrijorătoare, un motiv de îngrijorare pentru cetățenii europeni, ci și pe plan global. Și sunt și alte probleme care vor fi tratate cu reformarea acestui regulament, cum ar fi promovarea unui teren de joc echitabil, reducerea poverilor administrative pentru companii și, în special, poverile de pe umerii IMM-urilor. Având în vedere aspectul delicat uh, subliniat la discuțiile de la Consiliu, ca și rolul important al Parlamentului European în calitate de colegiuitor, președinția malteză va fi agent onest pentru a progresa activitatea acestor Și în fine, chestiunile orizontale, după procedura de aprobare CETA și după probabilitatea ca acest se pronunțe cu privire la noul acord de liber schimb cu Singapore. Noi vom încerca să ducem la masă un dialog constructiv, Comisia și Consiliul, în baza viitoarei hotărâri a Curții Europene de în ce privește aprobarea de acorduri comerciale care cuprind și aspecte legale, dar și aspecte practice. Avocata generală CEJ în decembrie anul trecut a prezentat punctele de vedere preliminare cu la semnarea de acorduri cuprinzătoare de liber schimb, cum ar fi cel dintre Uniunea Europeană și Singapore. Avizul final curții care e așteptat să fie prezentat, după cum am spus, în primăvara lui 2017. Și apoi, pe baza acestui aviz al curții, ne vom implica într-o discuție în legătură cu căi și modalități de a progresa. În ce privește finalizarea și aprobarea negocierilor? Ca doilea aspect, la fel de important, și pentru Comisie și pentru statele membre pe plan individual să dea publicului beneficiile acestui acord comercial pentru întreprinderi și societate în general, nevoia de a ne implica într-un exercițiu de a explica mai bine modul în care comerțul este relevant pentru cetățeanul european. O să-mi opresc, o să-mi încheie intervenția aici, spunând că președinția malteză consideră Parlamentul European ca partener apropiat în domeniul comerțului, atât în ce privește acordurile comerciale, și rolul lui de colegiuitor, vrem să ne asigurăm că avem un canal deschis de comunicare cu Parlamentul European și suntem pe deplin uh, angajați să identificăm soluții adecvate împreună în beneficiul economiei europene, în beneficiul locurilor de muncă din Europa și în beneficiul cetățenilor Uniunii Europene. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule ministru, pentru această prezentare cuprinzătoare, acest program ambițios al președinției malteze. Mult succes în activitatea dumneavoastră. Și acum o să dau cuvântul grupurilor politice din Parlament. Mai întâi, PPE, domnul Valles are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă întreb în legătură cu reforma acestui instrument de apărare comercială, ceva la care noi ținem foarte mult în Parlamentul European. Am adoptat o rezoluție acum doi ani și între timp nu s-a făcut nimic. Acum avem abordarea generală a Consiliului, adoptată anul trecut, dar aș vrea totuși să știu cum veți depăși obstacolele evidente de la Consiliu pentru a face ca lucrurile să progreseze în lumina statutului de economie de piață să nu pentru China, v-aș întreba cum vă propune să depășiți unele obstacole care vă vor sta în cale. Asta e primul lucru. Al doilea, la care țin următorul punct pe agenda, se leagă de Ucraina. Introduce de măsuri autonome temporare în comerțul cu Ucraina. Eu reprezint comisia noastră și întrebarea mea este cât de prioritară va fi sau nu va fi Ucraina pe agenda dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumim pentru socialiști și democrați David Mart. Mulțumesc. Bun venit uh, președinției malteze. Ne bucurăm să o vedem uh, la Cărma Uniunii Europene. Multe chestiuni le-ați acoperit. Acum e mai mult vorba de un comentariu sau clarificare mai întâi în legătură cu Brexitul. mai interesant. interesa să știu dacă știu că nu ne pot spune amănunte, dar dacă poziția Consiliului este că o nouă relație comercială între UE și Regatul Unit să se facă în paralel cu articolul 50, ca parte a articolului 50 sau după ce se invocă articolul 50, pentru că nu știm încă, la atâtea luni după referendum, tot nu e clar dacă pachetul comercial face parte din acordul articolul 50, va fi separat de el ce filozofia are Consiliul. Și în legătură cu asta, Marea Britanie a vorbit până acum, deocamdată a spus doar vorbe despre acorduri comerciale în sine cu țări precum Australia, SUA și alții. Deci și membrii Uniunii Europene nu pot semna astfel de acorduri, dar ministrul Comerțului din Marea Britanie spune că le putem negocia. Pe bună toate, doamna May a spus, atât timp cât Marea Britanie e membra Uniunii, se așteaptă să aibă toate drepturile, deci să participe activ și pe deplin. Asta înseamnă că are și obligații care țin cu, de rămânerea membru cu dreptul de pline, să nu submineze poziția de negociere a Uniunii Europene. Și cred că o astfel de abordare ar face și nu știu ce discuții au fost la Consiliu în legătură cu asta. Îndepărtându-mă acum de Brexit, v-ați referit pe larg, dar m-a interesat să știu dacă Consiliul privește ceea ce pare să fie prăbușirea parteneriatului transpacific ca șanse deosebită pentru noi, pentru că țările din TPP. Noi tocmai am aprobat în această dimineață acordul CETA cu Canada. Avem Singapore și Vietnam deja care s-au încheiat negocierile. Negociem cu Japonia, Noua Zeelandă, Australia, cu unele din țările din America Latină. Suntem angajați activ cu alte țări de la TPP în prezent. Nu e oare o ocazie? Nu vreau să fiu abordare oportunistă, dar oare n-ar fi o ocazie bună să facem să anticipăm aceste negocieri, pentru că am putea semna cu aceste țări când SUA le abandonează, Uniunea Europeană vrea să se implice, să se angajeze și mai mult, să avem o abordare pozitivă, proactivă, să ne mișcăm mai rapid acum decât era programat inițial. Și în legătură cu asta, sper că la ce se va da sentința în mate și că va avea ocazia președinția malteză să trimite acordul cu Singapore spre ratificare și noi să ne mișcăm cât mai rapid. Dacă reușiți să faceți asta, se include și CETA și celelalte acorduri, veți fi realizat mai mult în comerț decât orice altă președinție de mult, mult timp în comerțul internațional. Deci sper că odată ce se mișcă și curtea, că și noi ne vom mișca rapid și sunt de acord că trebuie să ne gândim și la ce a spus curtea dacă merge pe recomandarea avocatei generale, că există consecințe și anume că 28 <clears throat> de parlamente naționale vor trebui să ratifice aceste acorduri, deci ceea ce poate fi un dezastru. Și, în fine, ultima chestiune despre care ați vorbit, oarecum, într o perspectivă diferită, că va trebui să facem o pauză în ce privește unele acorduri bilaterale, să vedem ce vrea America. Vedeți vreo perspectivă de a continua fără America pentru acorduri, cum ar fi TISA și celelalte? Dacă America se retrage, acordurile sunt moarte și îngropate sau Uniunea Europeană poate să le promoveze în continuare? Mulțumesc. Mulțumim pentru liberali. Maritie Șoche. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule ministru, s-au spus foarte multe lucruri. Nu mă așteptăm la altceva. Venind într-o țară mică și eu, trebuie să facem tot ce putem cu provocările masive de care ne confruntăm. Dar e bine să vedem că sunt atât de mulți foști eurodeputați în guvernul dumneavoastră și sper că asta o să ducă la o apreciere a importanței colaborării între țări, dar și dintre Consiliu și Parlament, în special în zilele pe care le trăim în prezent. Aș vrea să aud poate mai mult despre ce părere aveți despre dinamica politică de la Consiliu, în ce privește obținerea de mandate clare de negociere ca și angajamentul uh, pentru negocierea în derulare și nivelul de ambiție. E într-adevăr foarte important ca noi modalități de a implica pe cei implicați, factorii de interes, să ne asigurăm că angajamentul și legitimitatea sunt tot mai mari. Adică vedem o schimbare majoră, lumea cere mai multe informații, se pun mai multe întrebări, se fac evaluări mai critice din partea publicului și dumneavoastră ați menționat perioada extrem de dificilă și importantă, noua conducere din SUA, care deja a făcut mișcări curajoase, se schimbe agenda comercială. David Martin a pus multe întrebări din motive evidente legate de Brexit și cred că ar fi într-adevăr foarte bine să aflăm de la dumneavoastră ce spuneți la Consiliu ce privește disponibilitatea și capacitatea de a coopera, de a arăta leadership, pentru că ne dăm seama cât de dificil e momentul și ar fi o naivitate să nu recunoaștem asta în același timp. Dacă se procedează bine, putem transforma într-o șansă deosebită pentru Europa și mă gândesc la negocierile cu Japonia, desigur cu Canada, dar și cu țările Mercosur, cu Mexicul și aș vrea să ne văd că suntem în linia întâi și promovăm un sistem multilateral bazat pe reguli, chiar dacă alții poate că vor să dea un pas înapoi. Deci dacă ați putea vorbi puțin mai mult despre dinamica politică pe care o vedeți dumneavoastră la Consiliu și în ce privește unitatea de care e nevoie în aceste zile, vom vedea întrebări puse în legătură cu prelungirea sau noua sancțiunilor împotriva Rusiei, o decizie care N-am dorit să o vedem, dar uneori e necesară și se pun tot mai multe semne de întrebare în legătură cu unitatea la Consiliu. Dinamica politică în legătură cu nenumăratele dosare și sper că vom putea conlucra pentru a arăta că Europa e puternică și în această perioadă turbulentă. Mulțumim foarte mult și pentru GUE, acum grupul de stânga din Parlament, Helmut Scholz. Minister for the... Mulțumesc, domnule ministru, pentru această prezentare detaliată a programului președinției malteze. Spuneați că sunteți mândru de faptul că v-ați asumat uh, răspunderea pentru acest capitol de comerț și acorduri comerciale, dar văd că e doar o pagină din 40. Văd că, în linii mari, președinția malteză vrea să se concentreze pe securitate, pe modul în care securitatea, toate aspectele acesteia, afectează viața de zi cu zi a cetățenilor din statele membre. și cum dumneavoastră sunteți a treia președinție din trioul dumneavoastră prezidențial, uh, vorbim de lucruri pe care le-am dezbătut și anterior sub președințiile de mai devreme. Mă întreb dacă nu trebuie acum să ne așezăm puțin să vedem în ce măsură comerțul internațional și politicile comerciale internaționale uh, ar trebui cumva să fie regândite în lumina noilor provocări, mai ales dacă ne gândim la președinția Trump din Statele Unite. Și în programul dumneavoastră nu se vorbește de TTIP, de acordul comercial cu Statele Unite. Mă întreb, v-ați dat seama că nu se poate continua cu aceste negocieri? Că nu e posibil să se redemareze aceste negocieri sau cumva recunoașteți eșecul chiar al acestor negocieri? Și asta mă duce la altă problemă președinția malteză va aduce la oaltă Comisia și Consiliul într-o încercare de dialog constructiv privind posibilitățile de a lua în considerare hotărârea din Singapore menționată anterior. Ne-ați putea da detalii suplimentare. Văd că mi s-a terminat timpul alocat, dar cum o să vă asigurați că toate mandatele devin transparente, că un cetățean european poate să înțeleagă ce negociem, în interesul cui, în ce scop. Pentru că o astfel de măsură ar fi un pas constructiv înainte. Mulțumim din partea EFDD, domnul Borelli. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. În calitate de raportor uh, pentru modernizarea Uniunii Vamale și întărirea relațiilor comerciale cu Turcia, aș dori să vă atrag atenția asupra acestor chestiuni. Importanța și complexitatea acestei teme, mai ales dacă ne gândim și la situația politică și instituțională din Turcia, este evidentă. Comisia și-a adoptat mandatul și Parlamentul ocupă o poziție importantă în relația cu Turcia. În acest context, Uniunea Europeană trebuie să fie unită pe această temă, acționând cu un maxim de eficiență și coerență. Asta se poate întâmpla numai dacă ne ascultăm unii pe ceilalți. Eu sunt convins că vorbesc și numele colegilor atunci când vă rog să transmiteți Consiliului că solicitarea de așteptare a adoptării în plenul Parlamentului a unei rezoluții uh, pe această temă să fie făcută înainte de a se adopta o decizie pe marginea mandatului. Dacă Consiliul ar face așa ceva, ar da dovadă de cooperare interinstituțională și ar da un mesaj de unitate interlocutorilor noștri. Și domnul Kelly acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumim, domnule ministru pentru prezentarea priorităților malteze. Eu vin și eu dintr-o țară mică care a deținut președinția în câteva rânduri. Știu că uh, țările mici se pot descurca de minune. De asemenea, m-am simțit încurajat de declarațiile domnului prim-ministru maltez în fața plenului Parlamentului de săptămâna trecută. Câteva întrebări pentru dumneavoastră. Dumneavoastră ați subliniat un lucru deosebit de important. Ați spus că unul dintre obiective ar fi uh, transparență în ideea că cetățenii să știe ce este în joc atunci când se negociază acorduri comerciale. Și cred că e o măsură care vine la timp, pentru că uitați-vă ce se întâmplă cu mișcarea care se opune acordurilor de liber schimb. Uh, practic au monopolizat uh, atenția, mai ales mass media și oamenii cred că comerțul liber Uh, duce la distrugerea de locuri de muncă și nu la crearea de locuri de muncă. Deci este treabă de făcut. E, e important ca faptele să fie cunoscute de cetățeni. Și de aceea salut intenția noastră. să vorbea și de noi mandate pentru negocierea de acord de liber schimb. Mă întreb la ce se gândea. Domnul Martin foarte frumos a reliefat oportunitățile existente într-un context în care președintele Statelor Unite e gata să uh, uh, a, a practic a retras a retras țara din acordul transpacific. Uh, sunt oportunități interesante semnalate de domnul Martin. În ceea ce privește TTIP, cred că, încă o dată, dacă ne gândim la modul în care președintele Statelor Unite privește situația, ar fi probabil mai bine pentru noi să spunem amânăm tot exercițiul până după Trump. N-are rost să pierdem vremea prefăcându-ne că are rost să facem asta. Spunem, respectăm poziția dumneavoastră, avem altele de făcut, dacă asta e atitudinea dumneavoastră, punem punct deocamdată. Sigur, nu pe veci. Și apoi, m-aș bucura dacă dumneavoastră ați putea duce la bun sfârșit uh, uh, negocierile de acorduri cu Vietnamul și cu Singapore? Ar fi o, o realizare pentru o președinție ca cea malteză. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc. Cred că pot uh, răspunde la majoritatea invertițiilor, reacțiilor în ansamblu, fără să răspund neapărat punctual. Ca notă generală, cred că e important să ne concentrăm pe faptul că președinția malteză dorește un program de liber schimb care să creeze locuri de muncă de calitate și creștere economică. Orice element care nu se aliniază acestui obiectiv nu este necesar. Pentru că, la urmă urmelor, asta vrem să facem. Să ne asigurăm că cetățenii noștri beneficiază de o calitate a vieții în continuă creștere. În anumite cazuri, da, va trebui să așteptăm acțiuni concrete din partea partenerilor sau a terților sau din partea altora. În prezent, Parlamentul European analizează acordul cu Canada și chiar în cursul dimineții, în această comisie parlamentară, s-a dat un vot care ne ajută foarte mult în direcția adoptării CETA, acordului cu Canada în plen, însă, în alte rânduri, semnalele vin de la alți terți, de la alte țări, cum avem în cazul TTIP, în TISA și așa mai departe. Însă, președinția malteză consideră că politica economică, comercială a Uniunii Europene n-ar trebui să aibă ținte prea modeste, că acordurile moderne sunt menite să păstreze și să promoveze standardele europene. Aceste acorduri, după ani de negocieri desfășurate de comisie, în consultare cu Consiliul, cu societatea civilă, ținând cont de avizele și luările de poziție ale Parlamentului, aceasta este sinergia care trebuie să existe. Această sinergie între Consiliu și Parlament este importantă și noi dorim să ne asigurăm că o politică comercială ambițioasă nu presupune renunțarea la standardele noastre înalte. Am reevaluat și strategia în comunicarea Trade for All, sprijinită și de Consiliu, comunicarea Comisiei sprijinită de Consiliu în noiembrie 2015. Domnul Valesa vorbea despre acordurile cu China și Ucraina. Cred că după mai bine trei ani de, de, de, trei ani de discuții, în ceea ce privește îmbunătățirea instrumentelor de apărare a comerțului în relația cu aceste țări, cred că președinția slovacă a reușit să deblocheze lucrurile. Poziția Consiliului în ceea ce privește modernizarea acestui instrument de protejare a comerțului realizează un echilibru între diferitele perspective ale statelor membre și, de asemenea, ar trebui să nu uităm că a existat un sprijin larg pe multe teme importante uh, care vin să contureze aceste instrumente ca, mai, ca fiind mai avantajoase. Consiliul și președinția sunt gata acum să înceapă negocierile cu Parlamentul cât mai repede posibil în ceea ce privește noua metodologie privind calcularea practicilor de dumping, Consiliul salută propunerile Consiliului pentru o nouă metodologie. Cred că prezentarea Consiliului este deosebit de relevantă pentru că aspectele cele mai importante din această propunere sunt interesante. Noua metodologie este menită a fi neutră din punct de vedere național și să respecte contextul Organizației Mondiale al Comerțului. Propunerea trebuie să fie văzută în contextul a ceea ce s-a întâmplat în decembrie trecut. China a cerut consultări cu Uniunea Europeană, e un prim pas, și Consiliul, de fapt, a început să examineze propunerea și așteptăm să vedem care este și poziția Parlamentului. Salutăm, prin urmare, primul schimb de opinii care a avut loc în, în Comisia Inter în această dimineață și președinția malteză se angajează să trateze acest dosar în regim rapid. Știm cât de important e să ne mișcăm repede. China este al doilea partener comercial al nostru după Statele Unite De aceea toate statele membre au relații economice semnificative cu China. Dacă mergem mai departe cu metodologia antidumping, propunerea va avea în vedere o abordare echitabilă și echilibrată care va asigura un nivel de protecție adecvat împotriva practicilor concurențiale neloiale. Apoi, Singapore. sincer, așteptăm să vedem care e hotărârea curții. Consiliul a spus tot timpul că acorduri comerciale coprinzătoare care includ și elemente ce nu țin neapărat de comerț, țin de competența comună și atunci acestea rămân în regim de acorduri mixte. Președinția malteză intenționează să implice toți factorii relevanți, Comisia, Consiliul Statele Membre în încercarea de a găsi o soluție la întrebarea cum putem încheia acorduri comerciale cu mai puține obstacole, cu cât suntem mai transparenți față de cetățeni, cu atât uh, mai legitime sunt acordurile semnate de noi. Pentru noi suntem țară mică, poate e mai ușor decât pentru o țară mai mare, dar acum avem președinția, așa că trebuie să transmitem acest mesaj și Consiliului dar să nu uităm că statele membre dau Comisiei mandatul de negociere cu statele terțe în numele, propriu în numele lor. Domnul David Martin, vorbeați de uh, Brexit și articolul 50 și am să închei cu asta, dar înainte de asta uh, acordul TTIP, TPP-ul, acordul transpacific, chiar dacă America s-a retras, nu e un acord mort, Australia, celelalte țări au spus, da, nu mai suntem 12, suntem 12 minus 1. Știm că Trump a semnat însă ordine prezidențiale, prezidențiale în acest sens. Oricare ar fi intenția lui, regulile jocului se vor schimba de acum încolo și sunt de acord cu ce au spus uh, mulți dintre vorbitori, pentru noi este o oportunitate. Uniunea Europeană, în acest context, poate intensifica negocierile cu partenerii din statele terțe. Să vă dau un exemplu. Japonia a negociat timp de șase ani cu Statele Unite pentru acordul transpacific. Vă dați seama câte amendamente legislative am introdus pentru a ajunge la un acord? O să fie gata să renegocieze, să-și modifice iarăși legislația internă? Este într-adevăr un avantaj pentru noi în Statele Unite să încercăm să accelerăm aceste negocieri. Mexicul apoi e o altă țară care deja a avut dublu de suferit de pe urma eh, administrației Trump. Ei afectează și retragerea Statelor Unite din acordul transpacific și să vedem ce s-a întâmplat și cu NAFTA. Impactul eh, politic al EGA și TISA. Ne așteptăm ca eh, cei la comisie să ne țină informați inclusiv în legătură cu poziția membrilor EGA, încercarea de a găsi o poziție comună și Uniunea Europeană n-a avut atât de multe probleme în comparație cu cele ridicate de partenerii de la, ne- din, de la aceste negocieri. Uniunea Europeană a decis să elimine o serie de tarife și vom continua să încercăm să ajungem la un acord acceptabil de toată lumea. TISA, foarte important pentru viitor, credem că un acord mondial privind serviciile va înlocui acordurile OMC-GATT, care deja au vreo 20 de ani. Asta ar fi un stimulant pentru fluxurile de schimburi comerciale în secolul 21 și dacă acordul, acest acord este ratificat, încheiat și ratificat și vine să înlocuiască gat lucrurile se vor merge înainte. În plus, Europa trebuie să dea dovadă de ambiție, căutând noi oportunități, în același timp însă păștrându-și interesele proprie. Comerțul și dezvoltarea uh, a fost la rândul lor menționate Activitatea președinției maldeze va include și aspecte ce țin de comerț și dezvoltare și va trebui să revizuim uh, sistemul general de preferințe, vrem progrese pe acordurile de parteneriat economic și, de asemenea, ne gândim la MC11, vor fi acolo aspecte ce țin de dezvoltare și apoi în ceea ce privește schimburile comerciale și cetățenii vrem să avem o dezbatere uh, pe tema cum putem face comerțul, din comerț, un motor al creșterii economice și un creator de locuri de muncă. Știm că aceste schimburi comerciale creează oportunități pentru firmele noastre, asta înseamnă mai multe locuri de muncă, mai multă bunăstare pentru cetățeni. Și acest lucru trebuie să meargă mână în mână cu măsuri suplimentare uh, menite a elimina orice disparități pe care aceste schimburi comerciale ar putea crea la nivelul unor statele membre. Învățământ, există încă lacune și acolo, inovare, cercetare, dezvoltare, aceste sectoare din statele membre care trebuie avute în vedere atunci când discutăm de fluxul liber al comerțului internațional. Și de asemenea trebuie să ne asigurăm că politica noastră externă reflectă valorile europene. Dacă păstrăm standardele înalte, ale Uniunii Europene în domenii cum ar fi sănătatea, legislația muncii, uh, uh, producția agricolă, protecția mediului, doar așa putem să reușim. Brexitul este și el de o importanță deosebită. David, o uh, să-mi spui că există o politică comercială comună, există cooperare loială, există obligații care decurg din tratatele noastre. Doamna prim-ministru May eh, vizitează Statele Unite, vizitează China, Boris Johnson discută cu alte state terțe. Pe de altă parte, și noi avem negocieri exact cu acele părți. Că sunt perfect cinstit cu dumneavoastră și vă spun ce se întâmplă. Presupun că în momentul în care se întrevede o soluție în direcția declanșării articolului 50, o să ne putem și noi defini poziția proprie de negociere. I think I'm George O'Hara. Oh, Turkey. Yeah. Turcia. În legătură cu Turcia și Vietnam, cred că trebuie să așteptăm decizia pe care o va lua Curtea Europeană de Justiție în această primăvară. Mai există și alte chestiuni care nu țin de domeniul de competențe acestei comisii, însă care vor fi importante pentru abordarea pe care o va urma Uniunea Europeană pentru a crea un echilibru între valoarea liberului uh, schimb. Noi credem în plus valoarea adusă de liberul schimb și respectarea drepturilor omului și a altor valori. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc din nou, domnule ministru. Suntem alături de dumneavoastră pentru a face față provocărilor cu care ne confruntăm. Ați menționat o serie dintre acestea și cred că vă puteți uh, baza pe sprijinul nostru și haideți să lucrăm împreună pentru a merge înainte. Vă mulțumesc! Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Dragi colegi, trecem la punctul 20, 24 uh, de pe ordinea de zi. Oferirea unor măsuri uh, comerciale provizorii Ucrainei. Și dau cuvântul uh, pentru a ne prezenta raportul său domnului Valesa. Vă mulțumesc, domnule președinte. În data de 29 septembrie, Comisia Europeană a făcut o propunere pentru a introduce măsuri uh, temporare autonome pentru Ucraina, în completarea măsurilor existente în temeiul acordului de asociere. Aceste măsuri au un caracter asimetric și își doresc să sprijine, să stimuleze economia Ucrainei, să susțină tranziția Ucrainei înspre o economie funcțională de piață. Aceste măsuri urmează să ia forma unor um, tarife vamale de zero la produsele listate în anexele 1 și 2, pe lângă tarifele preferențiale stabilite în acordul de asociere și pe lângă înlăturarea parțială sau totală a taxelor de import uh, pentru produsele listate în anexa 3. La anexa 1 și anexa 2 se regăsesc uh, produse agricole, cum ar fi miere, uh, grâu, porumb, um, tomate procesate și așa mai departe. În anexa 3 avem îngrășăminte, um, aluminiu, instalații electrice și așa mai departe. Apoi sunt introduse reguli privind uh, originea, uh, reguli privind uh, transportul, se fac precizări privind respectarea mm, integrității teritoriului Ucrainei, există și clauze de salvgardare și se cere o majoritate în Consiliu. În ceea ce privește modificarea anexelor, am cerut eliminarea porumbului și a greului, și a două, și a două, două substanțe care funcționează ca îngrășăminte. Pe acest dosar am încercat să fiu cât mai inclusiv posibil, am ascultat părerea tuturor grupurilor politice și părerea tuturor părților interesate. Am primit și avizul din partea Comisiei Agri pe acest uh, dosar. Nu trebuie să uităm că anul trecut a fost unul deosebit de dificil pentru agricultorii europeni. Sectorul cerealelor a fost afectat deosebit de puternic, mai ales datorită faptului că în anumite state membre recolta a scăzut cu 20% în Franța și Germania, a scăzut cu 30% în Bulgaria și în uh, România, de exemplu, și în același timp, în alte părți ale lumii au fost înregistrate recolte record, în SUA, în Brazilia, în Argentina, de exemplu, și acest uh, lucru s-a reflectat în amendamentele pe care le-am propus în uh, raportul meu. În plus, stati- da, datele statistice ne demonstrează că capacitatea de export acestor produse este destul de importantă, deci un sprijin suplimentar foarte probabil nu va oferi niciun sprijin, uh, niciun sprijin pentru diversificarea exporturilor. În ceea ce privește am, amendamentul meu de a elimina um, sulfatul de de natriu și acesta se explică datorită de, de, dezechilibrului care există pe piața globală, astfel încât acest produs a devenit unul foarte delicat. A doua propunere de eliminare, un mix de nitrat de natriu este de asemenea un produs deosebit de important pentru industria europeană. Este protejat prin tarife vamale în momentul în care este, ar fi importat din Rusia. Și există dovezi care ne determină să considerăm că aceste tarife ar putea să fie uh, evitate. Știm că Ucraina a pierdut o parte a teritoriului uh, său și a introdus un uh, proces uh, cuprinzător de reforme și am încercat să țin cont de aceste realități pentru a ajuta Ucraina să revină pe calea creșterii economice, să consolideze rolul întreprinderilor mici și, și mijlocii, protejând în același timp și interesele Um, producătorilor uh, europeni. A fost foarte um, dificil să, să garantez un echilibru potrivit din acest punct de vedere. Aș dori să vă aduc aminte că amendamentele pot fi depuse până în data de 1 februarie în comisia noastră și uh, tre- uh, 28 ianuarie pentru avizul Comisiei Agri. Și aș dori să includ, să țin cont de amendamentele depuse în comisia noastră. Votul din comisia noastră este prevăzut în luna martie, votul din plenară în aprilie. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Raportorul din umbră, David, o pe Marita. Da, în numele Maritei Ulsoc aș dori să spun uh, uh, părerea dumneei. În, în principiu, salutăm uh, propunerea de a uh, oferi aceste măsuri suplimentare în uh, Ucrainei, de care are nevoie economia sa. În acest moment avem o atitudine pozitivă, însă dorim să insistăm asupra faptului că pentru grupul politic uh, S este deosebit de important ca Ucraina să respecte toate prevederile acordului de, asoci- de asociere, să meargă înainte cu procesul um, de reformare și de combatere a, a, de combatere a corupției. Trebuie să fie respectate drepturile omului, libertățile fundamentale, trebuie să fie respectat uh, statul de drept. Este deosebit de important ca Ucraina să înregistreze progrese când vine vorba de reformele instituționale mai ales uh, țin în lumina raportului uh, special al Curții Europene de Conturi publicat în luna decembrie. Pentru grupul nostru este important să ne asigurăm că cetățenii de rând și întreprinderile mici și mijlocii vor avea uh, de câștigat în urma măsurilor propuse și nu oligarhii. Returmarea, să sperăm că elementele importante pentru noi vor fi uh, vor fi reflectate în varianta finală acestui raport. Vom discuta și vom colabora cu colegii din Comisia Agri pentru a găsi echilibrul potrivit care să stimuleze uh, economia Ucra- Ucrainei și să nu uh, există un impact negativ pentru economia europeană. Din acest punct de vedere, Faptul că Comisia Europeană nu a realizat o, o analiză de impact este deosebit de problematic, pentru că altfel nu putem înțelege dacă va exista un impact pe piața internă. În proiectul de raport al raportului există o formulare care, um, care impune o limitare din, punctul, din punct de vedere al teritorialității Înțelegem că nu ne putem implica în uh, conflictul din regiunea Donbasului, însă considerăm că din totdeauna Parlamentul European a sprijinit uh, integritatea teritorială a Ucrainei și ne temem că aceste amendamente ar submina acest, uh, acest mesaj. Ar trebui să insistăm asupra faptului că aceste măsuri ar trebui să fie aplicată pe teritoriul recunoscut pe teritoriul Ucrainei recunoscut de comunitatea internațională. Suntem mai puțin sceptici în ceea ce privește îngrășămintele. Suntem cu totul de acord cu raportorul atunci când vine vorba de faptul că măsurile de salvgardare să fie uh, fezabile, să funcționeze în realitate. Mulțumim raportorului pentru cooperarea pe care am avut-o până acum și vom îmbunătăți proiectul de raport prin, uh, noi, prin propriile amendamente. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest document introduce anumite preferințe comerciale Ucrainei, care rezultă din urma, din acordul de asociare semnat cu Ucraina în mai 2014. Sunt de acord că aceste preferințe comerciale vor fi utile Ucrainei în uh, eforturile de a-și moderniza economia. Aș avea câteva uh, remarci privind amendamentele depuse de raportor. Grupul politic ECR este de acord cu sprijinirea măsurilor măsurilor propuse. La amendamentele 8 și 9 este vorba de protecția uh, industriei. De asemenea, amendamentul 10 este important pentru că se referă la garantarea uh, intereselor uh, întreprinderilor mici și mijlocii. În amendamentele 12 și 13, datele statistice ne demonstrează că în legătură cu aceste produse, în legătură, în legătură cu cerealele, Ucraina nu are nevoie de sprijin suplimentar din partea Uniunii Europene. Preferințele comerciale mai degrabă ar avea un impact negativ asupra producătorilor de cereale din Uniunea Europeană. Aș dori să insist asupra faptului că cel mai important obiectiv pentru Uniunea Europeană trebuie să fie punerea în aplicare a acordului de asociere. Este vorba de o mai bună organizare a economiei de piață în Ucraina, piața, piața liberă din Ucraina trebuie să fie mai bine uh, integrată în piața unică europeană. Desprijinim acest raport cu uh, comentariile și precizările făcute. Văd că în numele liberalilor nimeni nu dorește să ia cuvântul, dar cuvântul uh, numele GUE lui Helmut Scholz. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru varianta de raport uh, prezentată, pentru că am văzut că a încercat să uh, țină seama de evoluțiile negative uh, din Ucraina. Am discutat de mai multe ori în comisie acest fapt. Dacă vom oferi un sprijin concret, o asistență financiară, dacă ne dorim aprofundarea relațiilor comerciale cu Ucra- Ucraina, toate aceste lucruri trebuie să contribuie la dezvoltarea durabilă a Ucrainei. Din punct de vedere economic, din punct de vedere social și așa mai departe. Dreptul mare, cred că este necesar să facem o legătură între documentul actual cu uh, raportul Curții Europene de Conturi, care a fost foarte critic pentru că a spus că atâta vreme cât uh, nu suntem siguri că asistența financiară nu, con- nu, nu contribuie la aceste obiective, um, nu putem să continuăm în același mod. Drept urmare, este important să contribuim la întărirea cooperării între Uniunea Europeană și Ucraina pentru a combate corupția, pentru a combate frauda și așa mai departe. și că aceste măsuri nu ar trebui să se aplice produselor uh, care provin din teritorii care nu, mai, care nu aparțin uh, Ucrainei. Dar există anumiți uh, oligari care încearcă să caute noi abordări pentru a renegocia sistemul constituțional al Ucrainei pentru a garanta respectarea acordului de la Minsk și a prevederilor uh, acestuia. În al treilea rând, aș dori să menționez faptul că anumite produse agricole, cum ar fi uh, ouăle, cum ar fi porumbul, sunt uh, concurentă importantă vis-a-vis -vis, față de produsele um, agricole europene. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să vedem dacă o aprofundare a cooperării cu Ucraina este în interesul producției agricole europene. Drept urmare, cred că este nevoie să, examina, să ex, examinăm mai în detaliu anumite măsuri și uh, vom depune amendamente, tocmai uh, amendamente care vor contribui la dezvoltarea durabilă a Ucrainei. Vă mulțumesc în numele verzilor, are cuvântul Heidi Hautala. Vă mulțumesc, domnule președinte. La momentul respectiv, Parlamentul European a votat cu o largă majoritate acordul de asociere cu Ucraina, inclusiv acordul uh, de cooperare aprofundată cu Ucraina. Deci, obiectivul nostru este de a asista Ucraina în perioada dificilă pe care, prin care trece acum și acum aș dori să vă, să vă trag atenția asupra faptului că Uniunea Europeană a investit foarte mult în uh, Ucraina pentru a se asigura că statul de drept și drepturile fundamentale sunt, res- sunt respectate și în acest moment mie mi se pare că uh, Uh, principala problemă este reprezentată de faptul că um, instituția uh, procurorului general nu este suficient de independentă, pentru că astfel nu poate fi combătută în mod eficace corupția. Și sunt foarte sceptică dacă am, am, ar trebui să uh, excludem din, uh, din uh, aceste măsuri produse cum este porumbul. Sunt produse care au importanță cheie pentru pentru economia Ucrainei. Dacă înlăturăm preferințele tarifare pentru asemenea produse, um, golim, de fapt, uh, importanța acestui regulament și nu și ne îndepărtăm de obiectivul principal al propunerii Comisiei Europene. Cred că Ucraina ar trebui să se bucure de întreg sprijinul nostru pentru a reuși să uh, Uh, compenseze uh, pierderile pe care le suferă datorită răutățirii relațiilor comerciale cu Rusia. Apoi, aș dori să mă refer la următorul aspect. De ce ar trebui să reducem, uh, să modificăm majoritatea din Consiliu? Pentru că dacă comparăm această măsură cu situația cu Moldova, acolo există o majoritate uh, calificată. Deci uh, nu știu de ce avem nevoie de această asimetrie în Consiliu. Și apoi, dacă scopul raportorului este de a se asigura că, produ- că nu, sunt, nu aceste măsuri nu se referă la produse care uh, provin din regiuni care nu sunt controlate de guvernul ucrainean, din regiunea Luhansk, din regiunea Donbass. Mă întreb care sunt măsurile practice de a controla o asemenea măsură. Deci propunem ceva care nu va, fi, nu va putea fi pus în aplicare și din acest punct de vedere uh, mă aliniez cu poziția colegului Martin, care era sceptic poate din alte motive, pentru că este foarte clar că Parlamentul European sprijină suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, însă uneori asemenea măsuri sunt greu de respectat. Mulțumesc, domnul Șusta. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru proiectul de raport. Eu aș avea mai multe întrebări adresate Comisiei, pentru că mă întreb uh, care este baza uh, pentru toate aceste măsuri? Dacă mi-aduc eu bine aminte, ultima analiză a impactului datează din 2007, deci mult înainte de a, de a începe să discutăm acordul de asociere și, din câte știu eu, nu există nicio evaluare a modului în care au funcționat măsurile actuale, care sunt problemele și așa mai departe. Deci aș avea următoarele întrebări de ce a, produs, a, a, a propus Comisia Europeană tocmai aceste produse și care sunt așteptările în urma unor măsuri preferențiale pentru aceste produse. Și apoi, care vor fi consecințele pe plan regional uh, pentru uh, măsurile preferențiale pentru aceste produse. Și apoi, va avea de profitat marea parte a populației sau este vorba de subvenționarea câtorva oligarhi până la urmă? Și ultima întrebare, um, există informații statistice fezabile care stau la baza propunerii unor asemenea măsuri. Din, în temelul informațiilor de care dispun eu, nu există tocmai asemenea informații. Deci, avem nevoie de evaluare foarte uh, concretă, pentru că cu toții ne dorim să atingem uh, aceleași obiective. Drept urmare, aș dori să întreb Comisia Europeană când ne va prezenta în cele din urmă informații uh, actualizate, astfel încât să putem lua decizii despre consolidarea unor măsuri plecând de la fapte. Vă mulțumesc și poate Comisia Europeană ne va răspunde acum direct. Nu știu cine dorește să ia cuvântul în numele Comisiei. Chairman? Ah, ah. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor celor de aici secretarii secretarului de la INTA și pentru scrisorile înscrise într-o manieră mai formală sau mai informală, aș vrea să fac o introducere generală a subiectului, pentru că eu cred că unele elemente sunt extrem de importante și apoi o să trec la amendamente din partea raportorului și o să încerc să explic care e poziția noastră. <clears throat> Permiteți-mi să reamintesc că doamna comisar Manustrum s-a ocupat de această chestiune în scrisorile transmise președintelui INTA în noiembrie 2016 și o să încep prin a reaminti mesajul transmis ca încă o dată să prezentăm contextul propunerii acestui acord. Regulamentul propus vrea să îmbunătățească accesul la exportatorilor ucraineni la piața europeană pentru 23 de rubrici tarifare legate de produse industriale și 8 produse agricole cu rată zero tarifară cu contingentele acestea. Nu acoperă produse suplimentare, ci acoperă produse care există deja pe lista de preferințe în acordul aprofundat DCFTA de liber schimb. Propunem doar să consolidăm în uh, propunerea legată de aceste măsuri comerciale autonome sistemul general de preferințe care fost în avantajul Ucrainei până la sfârșitul anului, pentru că nu dorem ca la începutul lui 2018 Ucraina să aibă un regim mai puțin benefic pentru comerț decât până la sfârșitul anului 2017. Deci, deci am inclus pe lista plus industriale pigmenți, <clears throat> uh, bare, țagle, sârme din uh, cupru rafinat. Inițiativa Comisiei Europene ar trebui privită ca semnal de sprijin pentru Ucraina, care a făcut eforturi fără precedent de a începe să introducă reforme de la intrarea în vigoare a codului de asociere și în special a acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător de la 1 ianuarie anul trecut în mod provizoriu. Am dorit să sprijinim Ucraina pentru că, în special în paralel cu procesul aprofundat de reforme, Ucraina se confruntă cu o situație economică și politică dificilă, caracterizată de măsuri restrictive comerciale impuse de Rusia. Știm că există un embargo exportului de alimente către Rusia, suspendarea concesiunii în baza CSIFA plus uh, restricții ale exporturilor ucrainene către Asia Centrală, în plus uh, conflictul militar uh, în continuare provocat de Rusia în estul Ucrainei, unul dintre motivele pentru care PIB-ul țării a pierdut 10% în 2015, plus uh, un mediu nefavorabil economic în regiune și pe plan global, scăderea comerțului cu fostele țări CSI și o creștere economică lentă în țările în curs de dezvoltare. Să nu uităm că eforturile făcute de Ucraina pentru a implementa reforme de la evenimentele tragice din Maidan din 2014 sunt uriașe. Să nu scăpăm din vedere acest lucru chiar atunci când progresul în unele domenii ar fi putut să fie mai rapid. Exemple concrete includ stabilizarea macroeconomică, reforme bancare, sectorul gazului, poliția, achiziții publice, s-au adoptat măsuri impresionante în combaterea corupției, chiar dacă noile instituții încă mai au nevoie, după cum am menționat, un eurodeputat să obțină rezultate mai concrete. Poate vă aduceți aminte că pe 9 decembrie 2016 rapoarte de asociere și implementare privind Ucraina a fost la publicității și a tras concluzia că 2015 și 2016 uh, Ucraina a întreprins reforme intense, fără precedente, în mai multe sectoare din economie și societate, în timp ce instituțiile democratice au fost revitalizate pe mai departe. S-a evaluat că Ungaria angaj... Uh, Ucraina este angajată în procesul promovării valorilor fundamentale ale democrației, drepturilor omului și statului de drept să nu scăpăm din vedere aceste elemente, chiar dacă sunt domenii care ar putea fi gestionate mai bine. Am reamintit contextul raportului de asociere pentru că una dintre condițiile de aplicare ATM precizate în propunerea comisiei este respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului și libertăților fundamentale, respectul principiului statului de drept, Comisia e foarte conștientă de sensibilitățile din statele membre ale UE, în special în ce privește importul de produse agricole, care au fost afectate de restricțiile comerciale impuse de Rusia. Prin urmare, în propunerea ATM, Comisia a calibrat acoperirea de produse în consecință pentru a asigura că are un impact extrem de limitat asupra piețelor Uniunii Europene. Trebuie să ținem minte că în acest context că acordul DCFTA a fost negociat în perioada 2010-2011, prin urmare cu multe înainte de apariția marilor dificultăți din Ucraina. Am văzut proiectul de raport INTA și am dorit să reacționăm la acesta. O să mă refer în primul rând la aspecte procedurale și apoi o să mă refer la acoperirea pe produse. Cu asta o să răspund și la mai multe întrebări puse de membrii comisiei dumneavoastră. <clears throat> Garanțiile. Unul dintre amendamente se referă la garanții. Comisia e de acord cu Comisia INTA că trebuie să avem clauze de garanții foarte solidă pentru a asigura statele membre industria și producătorii agricoli care vor fi vizați de aceste temuri, că garanția inclusiv o măsură generală, reală, care poate fi utilizată în cazul unei creștere a importurilor de produse vizate din Ucraina. Trebuie doar să vegem că sugestia INTA, că formularea propusă, e într-adevăr corectă din punct de vedere legal și nu e în contradicție cu dreptul european. Deci experții noștri o examinează din acest punct de vedere. Clauza de transporturi directe. Înțelegem că din cauza riscului de fraudă legate de granițe nesigure și capacitatea administrativă problematică, Comisia Inter dori să introducă o clauză de transport direct pentru a asigura că doar produsele ucrainene beneficiază de reduceri de tarife. Înțelegem uh, întru totul această preocupare. Raportul INTA a sugerat în a doua teză de la articolul 13.1 din protocolul privind regulile de origine din uh, DCFTA să nu se aplice alimentelor în tranzit din Ucraina în Uniunea Europeană. Această teză, de fapt, prevede flexibilitate pentru transbordare și uh, antrepozitare. Nu vedem nicio problemă legală să o ștergem, dar s-ar putea să apară probleme practice, întrucât a existat o, un motiv pentru care s-a inclus această flexibilitate în protocol, pentru că marfurile uneori schimbă modul de transport și sunt uh, ținute în antrepozite pe durata călătoriei până la destinație. Poate că o proporție a comerțului care are nevoie de astfel de transbordare sau antrepozitare în țări de tranzit, cum ar fi Belarus, atunci când Ucraina exportă către statele Baltice sau Moldova, când Ucraina exportă către Europa de Sud-Est. Colegii noștri de la delegația de la Kiev și experții în ce privește reguli de origine examinează și ei acest aspect și suntem gata să cooperăm cu dumneavoastră în a <clears throat> găsi formularea cea mai sigură. Excluderea de la aplicare a teritoriilor care nu sunt sub controlul guvernului Ucrainei. Există un amendament în raportul INTA care sugerează ca preferințele să nu fie garantate entităților care eventual se opun integrității teritoriale a Ucrainei și care nu sunt sub controlul guvernului ucrainean. Ar trebui să subliniem că, drept consecință a nerecunoașterii de către Uniunea Europeană a anexării ilegale a Crimeei și Sevastopolului de către Rusia, Consiliul a impus deja restricții substanțiale cu privire la relațiile economice cu Crimea și Sevastopolul. Aceste măsuri includ o interdicție la importuri cu privire la bunuri din Crimea, Sevastopol și au fost impuse în iunie 2014. Vă rog să țineți cont de asemenea de faptul că și separatiștii și așa zisele republici Luhansk și Donetsk sunt acoperite de aceste măsuri restrictive. În ce privește comerțul din zonele Donetsk și Lugansk pentru companiile cu sediu în aceste zone pentru că a beneficia de ATM-uri, e necesar să prezinte o dovadă de origine. Documentele care arată originea ucraineană a produselor, așa numite certificate Euro 1, e emis de către autoritățile vamale ale Ucrainei și, din punct de vedere practic, Știți că nu e nicio definiție a bunurilor fabricate în sau exportate din. niciun fel, serviciile vamale ar putea aplica această nouă condiție incluse de Parlamentul European, întrucât n-au cum să verifice așa ceva. În plus, dacă Ucraina nu controlează acele teritorii, autoritățile ucrainene nu vor emite certificatul necesar de origine pentru mărfurile respective ca să poată fi importate în Uniunea Europeană și pentru a beneficia de preferințe. Prin urmare, considerăm că problema se rezolva de la sine și că nu e nevoie de o dispoziție specială în acest sens. Considerăm că dacă Parlamentul European spune că mărfurile produse în acele regiuni nu pot fi importate în baza preferințelor, atunci această poziție va contrazice poziția oficială a Uniunii Europene cu privire la integritatea teritorială a Ucrainei. Deci, ar fi foarte dificil de acceptat această sugestie din partea Parlamentului European. Lipsa evaluării de impact, în care a fost și ea menționată în această seară, și noi am văzut că Comisia pentru Agricultură a ridicat aspectul lipsei de evaluare de impact <clears throat> legate de ATM-uri și reamintim de la discuția anterioară că <clears throat> a fost o îngrijorare a unor membri și de la comisia dumneavoastră. E adevărat că n-am făcut o evaluare de impact standard, pe cum facem de obicei atunci când ne gândim la lansarea de negocieri cu privire la acordul de liber schimb cu anumiți parteneri, dar permiteți-mi să vă asigur că Comisia s-a gândit foarte mult la propunerea aceasta. Produsele acoperite de proiectul de regulament au fost <clears throat> selectate în maniera următoare. Mai întâi am selectat produsele care pot duce la consolidarea fluxurilor existente și economisiri tarifare. Am inclus produse <clears throat> pe care Ucraina le exportă deja și, prin urmare, pot beneficia de pe urma acestor ATM-uri imediat la produse agricole, Comisia a selectat aceste produse la care sunt cote curată zero tarifară. Am prezentat Comisiei INTA deja în trecut informații legate de importuri statistici la marfuri industriale și agricole și utilizarea acestor uh, cote cu tarife zero în 2015 și primul semestru din 2016. Permiteți-mi să subliniez de asemenea că produse delicate, sensibile, cum ar fi produse lactate, carne, fructe, legume, unde situația pe piața Uniunii Europene este delicată, nu au fost incluse în ATM-uri. Acestea fiind spuse, vă rog să luați notă de faptul că, de fapt, nu există alternativă pentru o um, selectare diferită a produselor în această problemă. Avem convingerea fermă că proiectul de regulament a atins echilibrul uh, just în legătură cu sectoare delicate ale Uniunii Europene din agricultură și în același timp posibilitatea de a da beneficii tangibile Ucrainei. O să mă opresc aici, spune vorbitoarea, și vă stau la dispoziție să vă răspund la alte întrebări dacă se mai pun. Președintele, mulțumim pentru răspunsurile la întrebări. Domnul raportor, acum să tragă concluzii. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc tuturor pentru intervenții și contribuții, dar vă mulțumesc și pentru criticile constructive. Permiteți-mi să mă refer la câteva dintre acestea înainte de a trece mai departe. Mai întâi, excluderea uh, zonei răsăritene a Ucrainei. E o situație foarte dificilă. E o tragedie ce se întâmplă acolo. Știm cu toții că guvernul Ucrainei va cere înapoi controlul legitim asupra acestor teritorii. Dar, uh, de fapt, aceste regiuni nu sunt sub controlul guvernului Ucrainei continuă luptele acolo, există armate care se confruntă, oamenii mor în fiecare zi. E o zonă oarecum despărțită de restul Ucrainei. Rămâne faptul că guvernul ucrainian nu poate să verifice sau să certifice în niciun fel că produsele fabricate acolo. Uh, uh, uh, nu pot să dovedesc că dincolo de îndoială rezonabile că produsele acestea chiar sunt ucrainene și nu rusești. Prin urmare, nu avem nicio cale de a asigura că aceste produse nu sunt importate peste frontiere și pretind a fi ucrainene. Asta era problema. Acum am înțeles partea sensibilă a propunerii mele. De asemenea, orice preferințe tarifare acordate acestor produse nu ar duce la beneficii pentru guvernul Ucrainei sau pentru economie. Din potrivă, beneficiul s-ar duce în economia altor țări, Rusia sau a separatiștilor din partea răsăritană a Ucrainei. Cum văd eu lucrurile, aceste produse pot fi tratate ca fiind ucrainene doar în sensul acestor ATM-uri și să beneficieze de pe urma reducerii tarifare numai dacă guvernul ucrainean recâștigă controlul ca parte a procesului de la Minsk. Iată motivul pentru care am tratat acest subiect și înțeleg cât de delicat e. Alt subiect menționat aici regula transportului direct. N-am inventat eu problema asta. Regula transportului direct e o parte constantă regulată în orice acord comercial de liber schimb și în DCFTA. Se precizează că pune la excepții minore dacă orice bun urmează să beneficieze de pe urma tarifului din acordul de liber schimb, trebuie să fie trimis direct din țara de origine, în cazul de față Ucraina, către țara importatoare finală, în cazul nostru Uniunea Europeană, și nu poate să fie transbordat uh, printr-o țară terță. O a doua problemă. Regula transportului direct nu cere ca mărfurile să fie trimise într-o țară sau alta din Uniunea Europa. După cum știm, Ucraina are granițe cu diverse state membre, Polonia, Ungaria, România sau Slovacia, deci au și alte mijloace de transport. Pot utiliza aceste căi de transport. A treia problemă legată de tot de regula transportului direct, care se aplică, după cum am spus, în baza DCFTA oricum. Deci nu e ceva ce am inventat eu de unul singur. Și un ultim aspect, un amendament minor pentru a elimina o mică excepție de la regula transportului direct. Singurul scop a fost să nu limităm exporturile ucrainene în niciun fel, ci vreau să mă asigur că doar exporturile ucrainene o să beneficieze de pe urma acestui ATM. Pentru că e important, adică facem ceva care dacă se vedește de succes, trebuie să fie făcut corect. În fine, garanțiile și regula majorității. În primul rând vreau să spun că Uniunea Europeană, regulamentul privind la garanții, e o mare bramborală. Instrumentul general privind uh, garanțiile, care a fost reformat recent, are un set de reguli și diverse regulamente vechi ale Uniunii Europene care au alte seturi de alte reguli. Regulamentul GSP și diverse măsuri din ATM, toate astea au alte reguli. Și vedeți, punem cap la cap reguli diferite cu alte reguli diferite și iese o mare aiureală. Și în fine, unele dintre noile regulamente care transpun noi acordul de liber schimb au alte și cu totul alte seturi și până la urmă e un mare haos și nu văd cum pot funcționa aceste garanții în practică. Dacă trebuie să avem clauza garanțiilor bilaterale, trebuie să poată fi utilizată cu anumită posibilitate de a impune măsura respectivă. N-are niciun rost să avem dispoziții care există numai că se există, pentru că dacă într-un motiv sau altul nu pot fi utilizate în practică, toată lumea folosește garanțiile, cu excepția Uniunii Europene, pentru că sistemul majorității calificate utilizat în toate procedurile de garanții din Uniunea Europeană fac imposibil acest lucru. Întotdeauna e un număr suficient de state membre care să voteze împotriva, ca să blocheze. Deci cerința majorității calificate e o rămășiță a trecutului eh, evoluției Uniunii Europene. Majoritatea deciziilor Uniunii Europene se iau în prezent cu majoritate simplă în procedurile antidumping sau antisubvenție deciziile se iau cu majoritatea simplă și nu e nimic deosebit în legătură cu garanțiile, în special garanțiile bilaterale care ar cere majoritatea calificată. Deci, în practică, avem un sistem în care zeci de diverse sisteme de garanții din multe acorduri de liber schimb și programe bilaterale, de fapt, sunt moarte pentru că sunt de neutilizat pentru că cer majoritatea calificată. Noi vrem să schimbăm asta în prezentul regulament și trebuie să schimbăm și în toate celelalte regulamente. Nu vă propun eu o revoluție, nu propun decât să utilizăm bunul simț și să ne asigurăm că e ceva ce se poate utiliza. Cu asta mi închei prezentarea, dar vă invit pe toți să mă vizitați la birou, să-mi trimiteți amendamente, pentru că până la urmă vrem cu toții același lucru, să ne asigurăm că Ucraina este pe un teren economic stabil și în beneficiul nostru al tuturor. Mulțumesc. Mr. Mulțumim foarte mult, domnule Valesa. Cu aceasta încheiem punctul 24, termenul de depunere a amendamentelor. Nu, e punctul 25, să corectez, domnul președinte. Termenul de depunere a amendamentelor 1 februarie, iar votul va avea loc în martie ca cei de la Agri să aibă și ei suficient pentru un aviz. Acum trecem imediat la audierea noastră privind perspectivele de comerț și investiții în Iran, o temă importantă și multe persoane s-au înscris, eh, am, am alături de mine mulți vorbitori, E clar că după ce sancțiunile împotriva Iranului au fost suspendate în 16 ianuarie 2016, au apărut noi perspective. Am discutat această chestiune în câteva rânduri în comisia noastră discutat evoluțiile din Iran și, de asemenea, dat o rezoluție pe 25 octombrie în care am discutat strategia de urmat după încheierea acordului cu Iranul și am avut în vedere și efectele extrateritoriale ale sancțiunilor americane împotriva Iranului. Astăzi, prin urmare, ne așteaptă o discuție deosebit de importantă pe o temă extrem de delicată și de relevantă din punct de vedere politic. Am decis să avem două seturi de vorbitori Prima sesiune va viza abordarea instituțională și a doua opiniile factorilor interesați. În prima sesiune avem alături de noi pe domnul ambasador al Iranului, domnul Sirat. Apoi președintele delegației iraniene, la Serviciul European de Evoluție, domnul Ugo Sopral și doamna Eva Sinovici, consilier principal la DG Trade, specialistă în problemele Iranului. Domnul ambasador are cuvântul pentru 9 minute. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat ocazia de a participa la această audiere. Înainte de a începe, dați-mi voie să vă spun că în Iran e zi de doliu național după prăbușirea unei clădiri în Teheran. Mulți pompieri și-au pierdut viața în timp ce încercau să salveze alte vieți. Dumnezeu se odihnească. Luna trecută, domnule președinte, am marcat aniversarea acordului pe chestiunea nucleară, un acord multilateral sprijinit de o rezoluție a Naț- Consiliului de Securitate a Națiunilor Unite. Iran se angajează să urmărească un program nuclear pașnic, mon- sub monitorizare internațională, pentru că Iran are dreptul să producă energie nucleară în scopuri pașnice. Agenția Interna Atomică Internațională a confirmat până acum respectarea deplină de către Iran a angajamentelor asumate în patru rapoarte. De aceea cerem încheierea acestei crize artificiale, văzând programul nuclear iranian, care întotdeauna a fost pașnic, într-adevăr, Asociația Internațională Energiei Atomice nu a găsit niciodată neregularități în programul nostru. În acest context, acordul stipulează că se cere o ridicare totală a sancțiunilor impuse de Națiunile Unite și de asemenea a națiunilor multilaterale și naționale referitoare la programul nuclear iranian, inclusiv măsuri ce vizează domenii cum ar fi comerțul, finanțele și energia. Ce a câștigat Iranul de pe urma respectării angajamentelor asumate? Nu putem răspunde decât în termen extrem de conservator la această întrebare. La luni de zile după încheierea acestui acord, ministrul nostru de externe, domnul Zarif, a spus că poporul iranian ar trebui să simtă rezultatele acestui acord. La fel eh, a fost și poziția doamnei Mogherini. Uniunea Europeană s-a dovedit gata de dialog, însă rămân multe incertitudini referitor la punerea în aplicare a acestui acord, în principal din cauza situației politice din Statele Unite. Punerea în aplicare pare a fi neomogene în etapa actuală. sub administrația Obama o serie de măsuri restrictive au dus la temerea că anumite bănci sau concernuri ar fi vizate de sancțiuni. De ce respectarea angajamentului a fost apoi relaționată de condiții care nu țineau de acordul nuclear Asta a fost un lucru care ne-a mirat foarte mult. Apoi, președintele Trump s-a opus de la bun început acestui acord, deși persoanele nominate de dânsul pentru în executiv au avut poziții mai flexibile. Apoi, dezbaterile din Congresul American pe marginea acestui acord uh, ridică întrebări serioase privind viitorul acestui acord se fac încercări de a discredita acest acord internațional, rezoluțiile Națiunilor Unite și Agenția Internațională a Energiei Atomice. Sprijinitorii acestui acord au reacționat ferm. Iran, în ciuda neaplicării omogene a acordului, rămâne angajată, rămâne angajat în direcția asumată pentru a beneficia de interacțiuni economice sporite în temelul acestui acord, Iranul a trecut la o serie de reforme interne aliniate la politica economică a guvernului. S-au operat reforme pe piață, inclusiv vizând stat, companiile deținute de stat și sectorul financiar bancar încercăm să creăm un mediu propice investițiilor străine și transferului de tehnologie și know-how. De asemenea, am luat măsuri de combatere a practicilor teroriste și de spălare de bani, inclusiv prin cooperare cu FTF. Și de asemenea, încercăm să devenim membri a Organizației Mondiale a Comerțului. Părțile semnatare a acestui acord rămân susținătoare a acestui text din multe motive. Doamna Mogherini a răspuns eficient și ferm la incertitudinile din jurul acestui acord formulate de noua administrație americană și de alte voci. Uniunea Europeană și trecut la măsuri concrete în câteva cazuri. La începutul lunii aprilie 2016, când doamna Mogherini s-a deplasat la Teheran, împreună cu șapte comisari europeni, eh, s-a discutat un acord privind un viitor eh, program de cooperare cuprinzătoare. La Teheran, doamna Mogherini a spus că se deschide un nou capitol în relațiile dintre Iran și Uniunea Europeană. Acum, comunitatea de afaceri se concentrează pe tentativele unor mari firme de a inversa tendințele de până acum. S-au încheiat deja contracte cu Iranul, chiar dacă obstacolele persistă. Boeing a spus că un contract cu Iranul a sprijini păstrarea de mii de locuri de muncă în Statele Unite. Energia rămâne un sector important în economia Iranului. După punerea în aplicare a acordului, Iranul a reintrat pe piețele internaționale, producând 3,7 milioane de barili de petrol pe zi și exportând 2,6 milioane de barili în fiecare zi. Iranul, de asemenea, poate să aibă acces la uh, veniturile obținute din petrol. Însă e important să rămânem competitivi pe o piață în continue fluctuații. Noi avem rezerve uriașe, pe locul 4 mondial la rezerve de petrol și avem cele mai mari rezerve de gaze natural din lume. Acest potențial uriaș este de interes pentru firmele străine. Firma franceză Total a semnat un contract de 4,8 miliarde de dolari în noiembrie 2016 ei vor asigura exploatarea celui mai mare zăcământ de gaz natural pe care Iranul împarte cu Qatarul. Pentru Iran este un contract de pionierat și multe altele vor veni în domeniul petrolului și gazelor. Acesta va deschide un nou capitol pentru noi. Chiar citatul. Piața transportului aerian, de asemenea, oferă oportunități pentru producătorii de avioane. În 2016, Airbus a semnat un contract în valoare de 18-20 de miliarde de dolari pentru vânzarea de avioane către Iranul. Primul aparat Airbus a aterizat la Teheran cu două săptămâni în urmă. Apoi, Iranul a semnat un contract de 16,6 miliarde cu Boeing pentru 18 avioane și de asemenea avem un contract de 1 miliard pentru achiziționarea de aparate cu elice. Dorim de asemenea să semnăm un contract de mai bine de 2 miliarde pentru extinderea aeroportului Imam Khomeini din Teheran și piața auto din Iran este de interes pentru producătorii europeni. Peugeot Citroën s-a întors pe piața iraniană, unde va produce 200.000 de vehicole pe an până în 2000, începând cu 2018. În septembrie 2016, Renault a semnat un acord cu Iranul pentru a deschide o uzină care să producă 150 de vehicule pe an. În ceea ce privește IMM-urile, la fel abundă exemple de succes. Teheranul a primit în jur de 200 de delegații de afaceri din Europa și Asia. Multe domenii de cooperare au fost identificate și au devenit operaționale cu sprijinul băncilor mari sau mijlocii, mici sau mijlocii. Acesta a stimulat uh, schimburile comerciale dintre Uniunea Europeană și Iranul, care au crescut cu 63% în anul trecut. Ce perspective oferă Iranul uh, mediului de afaceri european? Adesea, Iranul este văzut prin prisma resurselor naturale existente acolo. La aceasta trebuie să adăugați personalul calificat care este tânăr și bine educat și din populația noastră de 80 de milioane, 60% sunt sub vârsta de 30 de ani. În fiecare an, un milion de tineri termină universitatea. Suntem de numărul 4 în lume la absolvenți în domeniul ingineriei. Avem o economie diversificată, doar 30% reprezintă contribuția sectorului petrolier, s-au îmbunătățit și indicatorii macroeconomici, asta chiar înainte de eliminarea sancțiunilor. Inflația a scăzut de la 40% în 2012 la 8,7% în 2016. Încă două minute, vă rog. Creșterea economică a crescut de la minus 6% în 2012 la 4,6% în 2014 și a scăzut apoi la 1% în 2015 din cauza scăderii prețului la petrol. În concluzie, subminarea acordului semnat în ianuarie anul trecut nu este o opțiune viabilă. Orice astfel de acțiune ar avea repercusiuni grave ar pune sub semnul întrebării utilitatea diplomației. În plus, ar stimula radicalismul și terorismul. Acordul cu Iranul contribuie la dezvoltarea economică a regiunii, o regiune care are nevoie de. Ar, trebuie să iasă din sărăcie și subdezvoltare. Țările din regiune au acum ocazia de a se dezvolta economic. Și de aceea Iranul a ales ca prioritate numărul 1 dezvoltarea economică. Și de aceea, de asemenea, stabilitatea regiunii este importantă pentru Iran. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, domnule ambasador. Dăm acum cuvântul domnului Hugo Sobret, care este șeful unității pentru Iran la Serviciul European de Acțiune Externă. Pentru 9 minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să iau cuvântul în fața comisiei dumneavoastră. Aș dori să transmit și eu condolanțele mele ambasadorului Republicii Iran și populației iraniene pentru victimele incendiului din uh, Teheran. Și aș dori să vă felicit pentru că ați organizat uh, această audiere oportună privind perspectivele de viitor ale relațiilor uh, dintre Uniunea Europeană și Iran, posibilităților de investiții în Iran, pentru că săptămâna trecută am uh, comemorat uh, punerea în aplicare a acordului încheiat cu Iranul. Este o discuție oportună și pentru că există semne de întrebare privind longe, longevitatea cât de longeviv va fi acest acord cu Iranul, dacă va putea supraviețui pe o perspectivă mai lungă de timp și din acest punct de vedere, Serviciul European de Acțiune Externă a reiterat în mod repetat faptul că Uniunea Europeană este hotărâtă să pună în aplicare acordul cu Iranul, planul de acțiune comun și cuprinzător, că acesta contribuie la atingerea obiectivelor principale pentru a ne asigura că programul nuclear al Iranului are un caracter exclusiv um, civil uh, și sunt uh, suspendate, ridicate sancțiunile economice impuse Iranului. Prezentarea mea va fi împărțită în trei părți. Prima se va referi la cadrul politic al relațiilor între Uniunea Europeană și Iran. A doua parte se va referi la motivele pentru care Iranul este un partener valoros pentru Uniunea Europeană. A treia parte va fi dedicată etapei următoare a relațiilor între UE și Iran. Și colega mea din, de la DigiTrade se va referi mai în detaliu la partea privind uh, relațiile comerciale și investițiile. Intervenția mea va avea un caracter uh, mai degrabă general. Cadrul politic al relațiilor noastre cu Iranul se bazează pe trei piloni Primul dintre aceștia este planul de acțiune comun și cuprinzător. Știți că este vorba de un acord nuclear care se referă la chestiuni de neproliferare uh, nucleară. Este și un acord care discută suspendarea sancțiunilor impuse Iranului, dar conține și o parte care discută normalizarea uh, relațiilor dintre Iran și uh, comunitatea internațională mm, într-un mod treptat, dar și uh, domeniile viitoare de cooperare posibile cu Iranul. Toate aceste elemente sunt menționate în acordul nuclear încheiat cu Iranul, care reprezintă o fundație pentru viitoarele relații cu Iranul. Al doilea pilon este reprezentat de declarația comună convenită de înalta reprezentantă și ministrul de externe al Iranului în aprilie 2016. În aprilie 2016, înalta reprezentantă împreună cu șapte comisari a vizitat Iranul, ocazie cu care s-a convenit asupra unei declarații comune care prezintă principiile care vor fi respectate pe parcursul cooperării viitoare, respectul reciproc, statul de drept, respectarea drepturilor omului, promovarea păcii și a stabilității regionale. Această declarație prezintă de asemenea domeniile cooperării viitoare, plecând de la energie, ajungând la mediu, transport, schimburi comerciale, migrație, drepturile omului, chestiuni umanitare. Deci este o declarație foarte cuprinzătoare, al doilea pilon al relațiilor noastre și al treilea pilon este reprezentat de concluziile Consiliului de Afaceri Externe adoptate în luna noiembrie anului trecut, ocazie cu care Consiliul și statele membre ale Uniunii Europene au susținut um, um, continuarea, au susținut un angajament mai profund a Uniunii Europene cu Iranul, ceea ce reflectă, de fapt, și rezoluția adoptată de Parlamentul European, care susține uh, extinderea dialogului cu Iranul. Deci este un cadru politic extins, nu avem la dispoziție un acord, un tratat, dar avem o cooperare practică în diferite domenii care permite Um, întărirea încrederii reciproce între cele două părți. De ce Iranul este un actor atât de important și de ce cooperarea se tot extinde în mod uh, treptat? După cum a menționat ambasadorul Iranului, uh, putem începe de la o perspectivă geopolitică. Iranul este un stat uh, important situat la răscrucea între Orientul apropiat, Asia și, și Asia și este important să uh, este, este un stat important care poate ajuta la uh, gestionarea provocărilor importante cu care se confruntă Uniunea Europeană, de exemplu, uh, fenomenul migrației. Este în același timp un stat cu o populație importantă, 80 de milioane, Fondul Monetar Internațional a prevăzut că Iranul se va bucura de o creștere economică de deci până la 6, 6% pe parcursul acestui an și anului viitor. Uh, populația Iranului este bine educată, deci uh, dispune de un mediu propice pentru afaceri cu toate acestea, trebuie să depășească anumite provocări, trebuie să adopte reforme interne, reforme economice, să-și descentralizeze economia, să combată corupția, să sporească transparența, să reformeze sectorul bancar, să pună, să pună în aplicare recomandările uh, grupului de lucru la nivel înalt, toate elemente care vor îmbunătăți mediul de afaceri și vor atrage și mai multe investiții. Care ar trebui să fie prioritățile noastre pentru viitor? Aș dori să mă refer la, doar la cinci. Prima dintre ele, cred că nu vă va surprinde deloc, este uh, continuarea punerii în aplicare a planului de acțiune comun și cuprinzător a acordului nuclear încheiat cu Iranul, fără de care nu putem merge mai departe. Acest acord trebuie să fie implementat nu doar din punct de vedere al uh, chestiunilor nucleare, dar și din punctul de vedere al uh, renunțării la sancțiunile economi- economice. Pentru că sectorul bancar, sectorul economic trebuie să înțeleagă care este noul uh, mediu lipsit de obstacole în, în calea relațiilor comerciale cu Iranul. Apoi trebuie să continuăm cooperarea pe, pe, în, în domeniul uh, schimbărilor, schimburilor comerciale, dar și în domeniul energiei, drepturilor omului, migrație și așa mai departe. În al treilea rând, dintr-o perspectivă pur comercială, cred că trebuie să susținem aderarea Iranului la Organizația Mondială a Comerțului, ceea ce este aliniat cu obiectivul nostru general ca Iranul să contribuie la uh, sistemul comercial global, apoi, în al patrulea rând, să sprijinim reformele pe plan intern uh, efectuate în, uh, în Iran, să lucrăm la o aliniere a cadrului de reglementare prin intermediul dialogului industrial și, în al cincilea rând, este deosebit de important din uh, punctul de vedere al schimburilor comerciale și al mediului de afaceri este să contribuim la pace și la stabilitatea în această regiune. Ceva care afectează deciziile de a investi într-o regiune sau în alta. Pacea și stabilitatea sunt deosebit de importante și în acest punct de vedere cred că trebuie să contribuim cu toții la un mediu mai stabil Vă mulțumesc. Uh, are acum cuvântul Eva Sinov- Sinoviec, consilier principal la DG Trade, pentru a încheia acest panel. Ladies and gentlemen, uh, I would like also to extend condolences to Mr. Amb- Mulțumesc, domnule președinte, domnule ambasador. Aș vrea să vă prezint acțiunile actuale legate de comerț și investiții după introducerea generală Aș vrea să trec în prezentare la mai multe detalii legate de investiții și comerț ca atare, prioritățile în aceste domenii și aș vrea să vă informez că deja am avut niște discuții tehnice ce am realizat și care sunt etapele următoare. Mai întâi, permiteți-mi să reamintesc că Uniunea Europeană recunoaște importanța Iranului ca partener comercial În trecutul Uniunea Europeană a fost principalul partener economic al Iranului, dar din cauza sancțiunilor împotriva regimului am pierdut acea poziție. Credem că e un potențial deosebit pentru companiile europene să-și recâștige locul pe piața iraniană, ceea ce atrage companiile europene în a doua economie ca mărime din Orientul Mijlociu și pentru o piață unică de 500 de milioane de locuitori ar trebui să fie ceva atrăgător pentru agenții economici din Iran. În același timp, vedem și potențialul și dificultățile politice, în vedere cele spuse de doamna comisar Malmström de a exista un echilibru între interesul economic și uh, valorile europene, inclusiv uh, drepturile omului. DigiTrade în procesul uh, reangajării, restabilirii legăturilor cu Iranul, reluarea dialogului dintre Uniunea Europeană Iran în legătură cu aspecte comerciale. Suntem gata să cooperăm, să sprijinim Iranul să-și modernizeze și diversifice economia și să se integreze în sistemul comercial mondial, sprijinind aderarea Iranului la OMC, după cum s-a menționat puțin mai devreme. E interesant că Iranul este în prezent cea mai mare economie încă în afară OMC, a depus cererea de aderare la această organizație în 1996, dar grupul de lucru înființat în 2005 nu s-a întâlnit niciodată, în mare parte din cauza opoziției SUA. Pentru DigiTrade, principala prioritate este să orienteze Iranul înspre intensificarea procesului de aderare la OMC. Considerăm că aderare la acea organizație ar ancora Iranul în sistemul multilateral pe baza unui pachet adecvat și ar stabili o bază solidă pentru dezvoltarea pe mai departe a relațiilor bilaterale. În acea privință, Comisia salută în special interesul Iranului de reactivare a procedurii de aderare la OMC exprimată de mai multe ori de către ministrul iranian al industriei, comerțului și minelor. Din păcate, viteza cu care va avansa procedura la OMC în circunstanțele actuale, după alegerile din SUA, sunt incerte. Investițiile reprezintă un interes cheie în relațiile cu Iranul. Prin urmare, considerăm că ridicarea sancțiunilor economice se așteaptă să descătușeze miliarde ca valoare investiții. DigiTrade mm, o să intereseze de activitatea statelor membre în acest sens. În ce privește tratatele bilaterale de investiții cu Iranul, ca să luăm niște cifre, sunt 13 state membre ale UE care au încheiat astfel de tratate și patru state membre <clears throat> care sunt în curs de negociere. E clar că în această etapă statele membre ale UE preferă să-și consolideze relațiile bilaterale și nu la nivelul Uniunii Europene, lucru pe care noi le înțelegem. <clears throat> În ce privește relația comercială între UE și Iran în noiembrie 2016, am avut o întâlnire de experți în legătură cu comerțul și investițiile. Întâlnirea a reprezentat o continuare a vizitei în alte reprezentante și vicepreședinte Mogherini în aprilie 2016 la Teheran. Ambele părți au <clears throat> făcut un schimb de părere în legătură cu o gamă largă de subiecte legate de comerț și investiții, inclusiv aderarea Iranului la OMC, politica comercială, servicii, investiții, SPS, asistența agricolă și tehnică am convenit să ne consolidăm cooperarea în domeniul SPS, care în mod indirect ar trebui să îmbunătățească condițiile și pentru exportatorii Uniunii Europene. Comisia a reiterat la această întâlnire angajamentul său de a sprijini aderarea Iranului la OMC. Ambele părți au convenit de asemenea să continue discuțiile în legătură cu subiecte de interes reciproc legate de comerț în prima parte a lui 2017. Nu excludem că acest gen de schimburi cu Iranul să ducă până la urmă la stabilirea unui dialog formal în materie de comerț și investiții pe plan bilateral. Ce privește cifrele legate de comerț, comerțul cu Iranul reprezintă e supus regimului general al Uniunii Europene, după cum s-a menționat deja, Iranul nu e membru al OMC, nu există acord bilateral între cele două părți. Am și niște imagini, nu știu dacă le și vedeți. E greu să cuantificăm acum impactul exact al ridicării sancțiunilor asupra comerțului între UE și Iran, dar cifrele disponibile arată cu toate acestea mm, semne favorabile. Majoritatea importurilor din Iran sunt legate de energie, carburanți, substanțe chimice, bunuri fabricate, alimente. Acest grafic arată evoluția importurilor din Iran între 2002 și 2015. Vedem că a ajuns la un maxim în 2011 din cauza sancțiunilor, importurile de petrol s-au oprit și toate importurile au scăzut semnificativ. Uniunea Europeană a importat peste 1,2 miliarde euro valoare de bunuri în 2015, cifra care a scăzut cu 86% între 2012 și 2013. În 2014, importurile din Iran au crescut cu 48% și în prima jumătate lui 2016, importurile de produse care nu sunt de energie au crescut cu 4,4%. În ce privește exporturile Uniunii Europene către Iran, structura pe produse a exporturilor include în special uh, echipamente și mașini de transport, uh, bunuri fabricate, echipamente, se vede evoluția exporturilor din Uniunea Europeană către Iran între 2002 și 2015, ca și la importuri și la exporturi, sancțiunile au dus la o scădere acestora mai puțin bruscă decât a importurilor din Iran. Ex- exporturile către Iran erau de 6,5 miliarde de euro în 2015, totalul exporturilor din Uniunea Europeană a scăzut cu 26% în 2012 și 2013. În 2014, exporturile au crescut cu 18% și în prima jumătate a lui 2016, exporturile au crescut cu 13% în comparație cu 2014. Ce privește cifrele comerciale, trebuie să fim precauți în legătură cu o raportare prea entuziastă legată de procente de creșteri pentru că nu reflectă neapărat și altceva în afară de importul de petrol. Încep de la un nivel zero în 2015. Deci să fim atenți cu datele care vor fi etapele următoare și aici e ultima imagine. Trade o să continue să facă schimburi cu Iranul în legătură cu subiecte de comerț și investiții. Acestea fiind spuse, așteptăm cu interes să auzim și părerile reprezentanților industriei Uniunii Europene la al doilea panel în ce privește experiența afacerilor pe care le fac cu Iranul. Și vă mulțumesc. Mulțumim. Mă întorc acum spre colegii mei cu invitația de a pune întrebări, domnul Kempers. Mulțumesc, domnule președinte, și cer scuze că va trebui să, să ies repede din ședință. Pe mine mă îngrijorează foarte mult acordul cu Iranul. În această lună, domnule ambasador, 69 de persoane au fost executate în Iran aveți cea mai mare rată de execuții pe cap de locuitor, mai mare decât China, cred că este imoral să facem un acord cu dumneavoastră. Ați uh, testat uh, rachete balistice în trei rânduri de la semnarea acordului. Mă tem că finanțați activități teroriste cu sute de miliarde, cu 100 de miliarde de dolari în Bahrain, Irak, în Yemen, în Siria, unde aveți 250 de mii de oameni în soldă și sunteți implicați în Liban. Mă dezgustă poziția Serviciului European de Aune Externe și mă dezgustă faptul că cei de la DG3 vorbesc de Airbus și Renault și nu de drepturile omului. Întotdeauna am spus că acordurile comerciale și drepturile omului ar fi trebuit trebuie ținute separat, dar sunt probleme profunde aici care trebuie examinate și trebuie să reconsiderăm acordul. Cred că este pe deplin imoral. Am votat astăzi pe marginea mineral de conflict. Cred că aici este petrol de conflict. E o rușine pentru Uniunea Europeană și o rușine pentru lume. Mulțumim, doamna Schalken. Mulțumesc, domnule președinte și eu cred că trebuie să analizăm mai critic ce se întâmplă în Republica Islamică a Iranului. Întotdeauna am sprijinit acest acord, dar nici eu, nici grupul meu nu am votat pentru rezoluția adoptată de acest Parlament, pentru că îi lipsea tocmai această perspectivă critică. Întotdeauna am considerat acest acord pe tema nucleară ca o componentă a relației noastre, dar dacă i-am auzit pe vorbitor, se pare că acesta este singurul element din relația noastră. Și lucrurile nu stau nici pe departe așa. Am cerut o dezbatere pentru a clarifica impactul sancțiunilor americane împotriva Iranului, impact pe care aceste sancțiuni le au asupra firmelor europene. Ridicarea sancțiunilor în contextul acestui acord a fost doar o componentă a unei politici americane care prevede și măsuri privind drepturile omului sunt îngrijorări legitime, pentru că, într-adevăr, uh, dosarul iranian e îngrozitor. De asemenea, trebuie să ne uităm la rolul jucat de Republica Islamică a Iranului în Orientul Mijlociu. Impactul acțiunilor Iranului este deosebit de semnificativ. Sprijinirea regimului Assad a dus direct la moartea unui număr mare de oameni nevinovați. Nu putem separa aceste realități de acordul nuclear. Trebuie să le luăm în calcul dacă vrem uh, să definim contextul în care formulăm relația cu Iranul. Vă întrebați dacă aceste teme trebuie discutate la Comisia INTA. Uh, și, într-adevăr, poate unii se întreabă ce legătură au drepturile omului și politica externă cu schimbul comercial cu Iranul. Ei, haideți să spunem atunci lucrurile pe lume. Garda revoluționară e o forță militară, un serviciu militar, care însă e implicat în economia, masiv în economia iraniană, cu contracte, în construcții, infrastructură și așa mai departe. Haideți să nu fim naivi și să nu ne lăsăm uh, uh, fermecați de o goană după aur. Ar fi o greșeală. Domnul ambasador spunea că oamenii din Iran sunt capitalul cel mai important al acestei țări. Dar din acest punct de vedere nu putem separa schimburile comerciale de drepturile omului când vorbim de corupție sistematică, când statul joacă un rol dominant în, organizația, în organizarea economiei. Drepturile omului nu sunt respectate, femeile nu sunt tratate în mod egal și nu există libertate de expresie. De ce e importantă libertatea de expresie pentru investiții și comerț? Să ne gândim la uh, servicii IT, la rețelele de telefonie mobilă, în industria telecom. Trebuie să știm că aceste rețele sunt folosite la monitorizarea cetățenilor. Dacă îndrăznești să critici regimul, consecințele pot fi cumplite dacă ești identificat, apoi aruncat în închisoare, torturat și, în cele mai severe cazuri, tortur, uh, executat. Știm că oamenii sunt arestați în mod arbitrar în Iran. Am aflat că Nazanin Radcliffe a fost condamnată la 5 ani închisoare pentru acuzații care nu au fost făcute publice. Asta nu îi încurajează pe străini să meargă în Iran, pentru că pot fi victimele unor arestări arbitrare. Și asta e o problemă și dacă gândim la turism. Multe persoane m-au întrebat, se poate călători în siguranță în această țară? E o țară minunată, cu o istorie bogată și aș dori ca oamenii să se simtă liniștiți și să poată călători acolo. În încheiere, este o discuție importantă, dar haideți să nu ne prefacem că nu avem decât motive de a sărbători și să uităm criticile necesare. Am citit materialul domnei Mogherini și și din materialul dânsei lipsea această perspectivă critică. Am sprijinit acordul, dar ca un singur element dintr-o agendă mai complexă după acest acord restul nu s-a schimbat și suntem orbi dacă nu privim imaginea de ansamblu, suprapunerea între stat și economie pe seama cetățenilor în Iran. Mulțumim! Observațiile vizează mai curând Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă. Ignorați problema drepturilor omului în Iran? în negocierile dumneavoastră cu această țară? Avem această politică economică bazată pe valori sau nu în cazul relației cu Iranul și a negocierilor cu această țară? Și sigur, am discutat chestiunea drepturilor omului, a libertății de expresie, întotdeauna când am discutat un acord comercial. Cine dorește să intervină, vă rog. Mulțumesc și le mulțumesc uh, celor doi membri ai Parlamentului care au intervenit. Acordul cu Iranul a fost uh, acuzat de multe lucruri care de fapt nu țineau de acest acord. Acordul cu Iranul este un acord de non-proliferare nucleară este un acord ai cărui termeni sunt respectați, ale cărui obiective sunt îndeplinite. Ideea era să limiteze și să asigure monitorizarea programului nuclear iranian. Și asta se întâmplă. De la semnarea acordului, Iranul a scos din țară 98% din uraniu îmbogățit și a demontat două treimi din centrifugi. a blocat uh, producția de plutoniu pentru în scopuri uh, militare. Deci acordul și-a atins obiectivele. Acordul trebuie văzut din perspectiva conținutului lui. Noi n-am spus niciodată că e o relație perfectă, n-am spus niciodată că nu sunt probleme. De altfel, în intervenția mea, am spus că există câteva temeiuri pentru noua relație cu Iranul. 1 un temei ar fi acordul, dar există și altele, cum ar fi declarația comună a domnului înalt reprezentant și ministrului de externe iranian și concluziile Consiliului. Și în aceste documente se menționează clar chestiunea drepturilor omului. Credem că dialogul însă este important și dialogul este calea de urmat. De asemenea, dați-mi voie să vă amintesc de faptul că pentru prima dată în 10 ani, în noiembrie anului trecut, am avut uh, o discuție, prima discuție pe tema drepturilor omului cu Iranul. Până acum nici măcar nu discutam aceste chestiuni, acum măcar putem, ne putem prezenta propria poziție, ne putem comunica îngrijorările ce țin de instituții, libertatea execuții, eh, libertatea de expresie, drepturile minorităților, care îngrijorează foarte mult Uniunea Europeană. Prin urmare, aș spune că politica noastră este una echilibrată. Doamna înalt reprezentant, în cursul vizitei din Teheran, a prezentat acest dialog ca dialogul celor 4C în limba engleză, cuprinzător, bazat pe cooperare, un dialog care poate fi critic, dar care este în același timp constructiv. Mulțumim, spune domnul președinte. Comisia, doriți să interveniți? Mulțumesc foarte mult partea DG Trade și a comisarului nostru, nu pot să spun decât că sunt pe deplin de acord cu poziția colegului de la Serviciul European de Acțiune Externă. Noi uh, urmărim îndeaproape situația drepturilor omului și situația celor valori importante pentru Uniunea Europeană. Până acum am avut uh, întâlniri neoficiale la nivel tehnic care au venit uh, după vizita doamnei Mogherin la Teheran. Însă, pașii următori vor depinde, într-adevăr, de respectarea acestor valori. Domnule ambasador, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte aș prefera să mă concentrez pe tema ședinței. După câte știu, cu o oră în urmă a avut loc o altă întrunire vizând problematica drepturilor omului menționată de alți distinși membri ai Parlamentului și sunt sigur că în acea întâlnire, sigur, și-au putut prezenta pozițiile. De aceea aș prefera să mă concentrez pe chestiuni comerciale. Însă, întrucât s-a menționat această problemă a drepturilor omului, aș dori să reacționez la cele spuse. În primul rând, am să citesc ce a spus colegul meu, domnul Hugo Sobrol. Am demarat deja un dialog pe tema drepturilor omului cu Uniunea Europeană. Prima etapă a avut loc cu câteva luni în urmă și vom continua pe această cale. Pentru asta e nevoie de timp. și sper că ni se va permite continuarea acestui dialog. În ceea ce privește lucrurile definite ca fiind imorale, cred că putem spune că, într-adevăr, se întâmplă multe lucruri imorale în regiunea noastră, nedocumentate la Parlamentul European. Nu există niciun dosar bine documentat pe aceste chestiuni care țin de drepturile omului, ci este imoral este asasinarea, conform unui raport al Națiunilor Unite, asasinarea unor copii în Yemen de mercenari, un act rușinos, însă la acel act nu a reacționat niciunul dintre cei care apără drepturile omului. Deci trebuie într-adevăr să ne convingeți că nu aveți o abordare discriminatorie și selectivă când vorbiți de încălcarea drepturilor omului în țara mea. Apoi, acordul cu țara mea, uh, garda republicană face parte din forțele armate ale, ale Iranului. Garda republicană, garda revoluționară a fost cea care l-a oprit pe Saddam când ne-a invadat țara. Vă mulțumesc. Trecem acum la a doua sesiune directorul total, Eric Fisman și domnul dr. Justin Walker, liderul grupului de experți ai Federației Bancare Europene și domnul Parsi, directorul grupului de cercetare Europa-Iran. Domnul Fester, 9 minute. Excelența dumneavoastră, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, în calitatea mea de director al sucursalei Total din Iran, din Iran aș dori să vă prezint experiența um, afacerilor din Iran, să vă explic dificultățile cu care ne confruntăm și care ar fi măsurile pe care considerăm că Uniunea Europeană ar trebui să le întreprindă pentru a facilita uh, relațiile comerciale cu Iranul. Iranul deține a doua cea mai mare rezervă de gaze naturale din lume, uh, Uh, un lucru deosebit de important pentru o companie cum este Totalul, care, a, care mizează pe importanța gazelor naturale. Grupul nostru este prezent în Iran din 1954. Am revenit acolo în, la sfârșitul anilor 90 uh, și tocmai de aceea am uh, început să discutăm cu autoritățile din Iran imediat după punerea în aplicare a acestui acordului nuclear. În urmă cu Uh, trei luni am uh, semnat un acord pentru un, un contract pe durată de 29 de ani pentru a dezvolta uh, un secământ de gaze naturale. Vom investi mai mult de 4 miliarde de euro, 2 miliarde în următorii 3 ani. Gazele naturale produse vor fi folosite pentru a furniza uh, consumatorii industriali și uh, domestici din Iran. În acest moment negociem forma definitivă a acordului și, în paralel, Uh, pregătim apeluri de ofertă pentru, pentru foraje și pentru construirea facilităților uh, conexe. Con, partenerul, de, partenerul contractului este uh, compania de stat uh, din Iran și, uh, și compania uh, petroliferă Petrol China. Pe lângă acest mare proiect uh, legat de gaze naturale, în februarie anul trecut, Total a fost prima mare companie europeană care a reluat relațiile uh, de furnizare a uh, rafineriilor din Iran și evaluăm posibilitățile de a coopera cu companiile iraniene în sectorul petrochimic și al energiei solare. Avem un uh, birou în Teheran cu personal iranian și de expați. Avem o experiență deja de colaborare cu partenerii din Iran, respectând legile interne și cele internaționale. Subiectul drepturilor omului ne preocupă și pe noi și la fel uh, în toate statele în care suntem activi, avem o atitudine responsabilă. Condițiile de lucru, uh, condițiile de siguranță, de sănătate la locul muncii vor fi deosebit de importante pentru compania noastră. V-am oferit câteva elemente legate de context și acum aș dori să insist asupra faptului că 12 luni din, de când sancțiunile au fost uh, uh, suspendate, ne confruntăm în continuare cu probleme. De exemplu, o lipsă totală a vizibilității intențiilor Statelor Unite ale Americii față de Iran. Uh, Cred că merită să vă aduc aminte că președintele american poate decide în mod unilateral să nu reînnoiască derogările uh, existente sau să, printr-un ordin uh, admin, uh, executiv, să reintroducă sancțiuni care ar afecta companiile europene. Sancțiunile americane care rămân în, în vigoare, care împiedică folosirea unor tehnologii care nu uh, au mai mult de 10% tehnologie americană, sunt în continuare un obstacol uh, pentru că reduce uh, numărul furnizorilor posibili la care putem uh, recurge, ceea ce ne sporește costurile. În, uh, în plus, uh, deciziile um, judiciare luate împotriva băncilor europene sunt o problemă și pot să vă dau un exemplu. Am avut nevoie de trei luni pentru a efectua un uh, Uh, virament bancar de câteva uh, sute de mii de euro unei bănci din Teheran pentru a putea să ne plătim, să plătim astfel salariile uh, personalului angajat acolo. O bancă locală nu ar putea să se ocupe de viram, viramente de, de asemenea mărime. O altă dificultate cu care ne confruntăm se referă la structura de proprietate complexă a companiilor din Iran cu care trebuie să colaborăm. Și în fine, trebuie să găsim posibilități de a, de a ne garanta profiturile obținute în urma investițiilor fă, făcute de noi. Deci, prevederile acordului uh, nuclear nu sunt uh, suficiente pentru a ne asigura împotriva acestui risc. Câteva state membre ale Uniunii Europene au început să discute în mod individual în ultimele luni cu OFAC, dar avem nevoie de sprijinul Uniunii Europene în totalitatea sa dacă ne dorim ca Iranul să iasă din uh, situația de izolare în care se află acum. De exemplu, un dialog strâns între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii ar putea împiedica administrația Trump să reintroducă în mod unilateral uh, sancțiuni economice. Nu putem să um, continuăm, să ne continuăm activitatea în uh, această situație de nesiguranță. Dacă sancțiunile vor fi reintroduse, va trebui să ne retragem, însă și această retragere ar fi uh, percepută de partenerii iranieni ca nerespectarea obligațiilor contractuale pe care ni le-am uh, asumat. Băncile europene trebuie să obțină asigurări suplimentare din partea autorităților americane, atât la nivel federal cât și la nivelul statelor individuale, că nu um, vor întâmpina niciun risc în momentul în care uh, fac tranzacții financiare cu entități din uh, Iran, dacă acestea uh, respectă cadrul de reglementare internațional. Și Uniunea Europeană ar putea contribui la obținerea acestor asigurări din partea autorităților americane. Uniunea Europeană poate contribui la modernizarea sectorului financiar din uh, Iran, pentru că situația demodată a acestui sector reprezintă în continuare un obstacol în calea consolidării relațiilor comerciale cu, uh, cu Iranul. Apoi, interesele investitorilor europene ar trebui să fie pro, uh, protejate. Companiile trebuie să poată să-și uh, recupereze investițiile dacă nu mai pot să onoreze un contract uh, semnat. Am încercat să vă, să vă explic pe scurt de ce în situația actuală există în continuare elemente nesigure, bariere care îngreunează investițiile companiilor europene în Iran, chiar dacă ar exista foarte multe oportunități din acest punct de vedere. Sper că astfel Uniunea Europeană va putea să uh, întărească și mai mult uh, relațiile economice uh, pe care le are cu Iranul. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Justin Walker, are cuvântul. To be here. Vă mulțumesc pentru ocazia de a veni aici. În numele sectorului bancar, aș spune că <clears throat> recunoaștem pe deplin uh, viitoarele perspective de restabilire a legăturilor cu Iranul, oportunitățile pentru domeniul de afaceri. Dar foarte clar, pentru a se materializa în sectorul bancar, avem nevoie de implicare în sectorul bancar și antevorbitorul v-a spus care sunt problemele altor uh, domenii pentru a avea acces la sectorul bancar aș vrea să precizez ce am făcut noi în ultimul timp și unde vedem noi că ar fi nevoie de eforturi suplimentare pentru a asigura un număr suficient de bănci implicate în Iran. Pentru început, aș spune că multe bănci europene, neamericane, s-au angajat să respecte regulile și reglementările de sancțiuni ale ONU, UE și SUA, plus ale statelor în care funcționează. În această privință, băncile <clears throat> stabilesc uh, sancțiuni uh, sau politici de sancțiuni globale. Multe bănci au luat hotărârea de a respecta sancțiunile primare americane și sunt sancțiuni semnificative americane în continuare în vigoare, ceea ce face mai problematică schimbarea acestor politici. Toate acestea ca răspuns la solicitări din partea clienților și guvernelor, multe bănci europene au început să se gândească la extinde expunerea pe piața iraniană și unii membri <clears throat> s-au angajat deja într-o măsură limitată. În ultimul an am lucrat foarte îndeaproape cu autoritățile europene și americane în acest sens și am apreciat orientările suplimentare de la OPAC și tentativele lor de clarificare a situației. Am <clears throat> salutat uh, implicarea iraniană cu acel task force de acțiune activă. Până recent, Iranul era în aceeași oală cu Corea de Nord și nu prea avem relații comerciale cu Corea de Nord. În esență, Iranul era pe lista neagră dar deși am văzut mulți pași pozitivi către restabilirea legăturilor, am identificat și niște domenii cheie unde considerăm că e nevoie de alte progrese din partea SUA, UE și autorităților iraniene pentru a asigura o reimplicare semnificativă a domeniului bancar. O să subliniez acum câteva dintre acestea. Atunci când firmele se uite la sprijinirea comerțului cu Iranul sau facilitarea tranzacțiilor cu Iranul, nu se uită doar la sancțiuni în mod izolat, ci la mediul de risc în general, în Iran și în regiune. Și vor să gestioneze uh, riscul de infracțiuni financiare. Un lucru care ar fi util pentru bănci ar fi să înțeleagă cu adevărat cadrul reimplicării Iranului cu o fată și ce ar implica această reangajare. Nu înțelegem deocamdată foarte bine. Asta am solicitat din partea guvernului iranian pentru a avea o foaie de parcurs mai clară pentru bănci, ce reforme de reglementare legislative de altă natură. <clears throat> Pe lângă acestea, pentru noi e foarte clar că Iranul a fost izolat de sistemul financiar internațional de mai mulți ani și cadrul de reglementare între timp a evoluat considerabil. Deci am solicitat și autorităților americane și europene să ne spună ce sisteme tehnice oferă Iranului ca să asigure o respectare de plină a dispozițiilor împotriva spălării de bani și a finanțării teroriste. Sunt importante ca băncile să poată să evalueze riscul transparența în materie de proprietate și control în Iran probabil e aspectul cel mai problematic pentru instituțiile financiare globale. Vrem să identificăm cine deține companii, cu cine sunt asociați proprietarii, cine îi controlează. E extrem de important, având în vedere că mai rămân sancțiunile primare americane și sancțiunile secundare <coughs> și obligațiile europene care sunt în vigoare. Deci sunt mai multe sancțiuni aici care au un impact și trebuie să putem să asigurăm că um, putem face în liniște due diligence în Iran, că putem utiliza actori independenți din Iran care să verifice informații, că există registre centrale de informații disponibile de la guvernul iranian Apoi, pe lângă toate acestea, e nevoie de principii acceptabile de due diligence. Sectorul bancar are un dialog îndelungat cu Uniunea Europeană, cu autoritățile europene și americane în legătură cu ce e acceptabil ca due diligence pentru Iran. Și în acest domeniu credem că e nevoie de o mai mare partajare în ce privește riscul între sectorul privat și public. Nu e suficient ca autoritățile de reglementare să le spună băncilor Păi vă descurcați, vă gestionați riscul, pentru că în Iran uh, lucrurile sunt atât de complicate, cred că ar trebui să fie principii acceptabile de due diligence. Acum, trecând la chestiuni mai concrete cu contextul american. Pentru multe întrebări europene mai mari există și o amprentă semnificativă în SUA. O prezență în SUA, obligații de raportare către autoritățile americane sau faptul că angajează funcționari eh, superiori, cetățeni sau titulari de green carduri americane, un aspect crucial pentru multe bănci, adică trebuie să vedem cum poate o bancă globală cu un, mare, un număr mare de cetățeni americani și organizații americane să facă afaceri cu Iranul. Deocamdată, eh, sfatul de la OFAC este că, în general, aceste persoane să nu fie implicate. Asta duce argumentul că e imposibil ca unele bani să facă așa ceva, când indivizii respectivi au funcții extrem de importante și aspecte de răspundere pentru organismele europene de reglementare. E mai greu de gestionat situația, pentru că e un conflict de așteptări de reglementare în multe domenii. Am adus argumente fără succes până în prezent, dar am adus argumente cum că am vrea să vedem licența generală H din SUA să fie extinsă pentru a acoperi o gamă mai largă de companii Considerăm că asta ar ajuta în mod semnificativ cu unele aspecte legate de modul în care băncile pot să-și utilizeze funcțiile informatice, cum să se stabilească acolo. Să vă dau un exemplu, genul de scenariu pe care l-am examinat cu băncile. Unele bănci care vor să facă afaceri în Iran s-ar putea să aibă elemente informatice semnificative operate din SUA, linia americană este că trebuie să schimbați asta. Nu vă puteți baza pe elementele informatice din SUA. Păi nu e practic, nu are sens comercial. Deci o astfel de licență generală H să fie extinsă, asta ar fi foarte util, ca să nu spun mai mult. Mai realitatea procesării plăților în sistemul financiar internațional. E un sistem global financiar. Dacă încerci să te izolezi complet de elementul american, e cel puțin complicat pentru orice bancă globală să facă așa ceva. În fine, ce aș vrea să spun, o claritate mai mare în ce privește abordarea practică și de reglementare din SUA. Știm cu toții că s-a schimbat recent administrația americană și incertitudinea care se creat pentru băncile globale, dar Aș adăuga și alte câteva elemente. Armonizarea între abordarea federală și cea statală. Deocamdată, organismele de reglementare statale sunt în afara mandatului organismelor federale și ar trebui să lucrăm cu băncile noastre dacă au expunere la organismele statale de reglementare. Ce înseamnă asta? ce înseamnă diferențele de reglementare la nivel de stat, uh, membru al Statelor Unite. Trebuie de asemenea să recunoaștem că multe dintre băncile europene care au fost sub acțiunea de reglementare americană, indiferent dacă ar fi ordine ale procuraturii sau de confiscare înghețane, se de multe ori acord că mm, să nu se expună în Irak, în Iran, ceva ce a fost scăpat din vedere. Pentru multe bănci, dacă au un acord cu procuratura, la un moment dat, în acțiunile de reglementare, li se limitează oportunitățile să se implice în Iran. De partea americană, elementul final la care m-aș referi se referă la raportarea publică care rămâne către SEC în SUA. Pentru bănci care au obligații de raportare, trebuie să raporteze public activitățile cu Iranul. Și asta poate să fie un contrastimulant, mai ales dacă ne uităm la grupurile de lobby din SUA, care ar putea dori să utilizeze astfel de informații, să le transmită mass media într-o manieră care să nu fie tocmai în interesul băncii. Deci sunt multe, multe aspecte. Ce spune, în fine, în încheiere, problema ridicării sancțiunilor nu trebuie să fie <clears throat> subestimată. Vedem uh, câte elemente complicate rămân. Dacă vrem o reangajare, o reimplicare serioasă a băncilor, autoritățile publice trebuie să vină la masa dialogului uh, cu scenarii mult mai pline de creativitate, uh, să încurajeze și ca toată lumea să aprecieze cu adevărat beneficiile reciproce ale acordului. Mulțumesc, președintele, mulțumim și dr. Ruspes parasiac. Thank you very much, Mr. Chairman. Um... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am să încep prima mă referi la componenta socială în context iranian, pentru că această componentă este esențială oricărei discuții. În Iran, mai bine de jumătate din populație este sub vârsta de 29 de ani și vorbim de o populație bine educată, dar șomajul în rândul tinerilor a fost de peste 20% în ultimii ani și chiar mai mare dacă ne uităm doar la femei. E vorba aici de probleme pe termen lung în societatea iraniană, probleme care cer creștere economică susținută pentru a putea fi eliminate. Republica Islamică, de cei 40 de ani de viață, aproape 40 de ani de viață, a făcut uh, progrese în materie de eliminare a sărăciei, însă nu s-a descurcat la fel de bine în materie de eliminare a inegalității. Și astea sunt chestiuni, dacă vreți, care țin de drepturile omului și impun o relație diferită cu lumea din afară, dacă se dorește o schimbare a situației. Iranul va avea schimburi comerciale mai susținute cu restul lumii. Va avea schimburi comerciale cu China, cu Japonia, cu Corea, evident. Însă, e clar că domeniul spre care se orientează Iranul în materie de schimburi comerciale și parteneriate este Europa. Așa asta situația înainte de, uh, uh, de sancțiuni. Există o tradiție a acestor schimburi veche de un secol și de la Europa așteaptă Iranul majoritatea investițiilor. Investițiile străine directe în Iran au crescut, vorbim cam de 15 miliarde până la finele anului fiscal, în martie 2017. Poate nu se atinge ținta guvernului, dar oricum investițiile au crescut. Însă, dacă ne gândim la dezvoltarea durabilă, e nevoie de un volum mult mai mare de investiții în Iran domeniile pe care le consider esențiale din acest punct de vedere și dacă ne gândim și la prioritățile societale, nu doar la cele statale, deci un domeniu, domeniile ar fi eh, mediu, sănătate, poluare și gestionarea apei. Iranul nu face față probleme aprovizionării cu apă. În ritmul actual, multe provincii se vor pomeni fără apă freatică în 20 de ani sunt chestiuni esențiale pentru Iran. Dacă dorește să le facă față, statul și țara ca atare va avea nevoie de sprijin extern și relații economice internaționale. Asta ar fi componenta socială. Există și o componentă politică. În ultimele patru decenii, Iranul a încercat o deschidere către lume, mai ales spre Occident, și aici mă refer în principal la Europa și la Uniunea Europeană. Aceste tentative au avut uh, succes variabil, dar acum s-a schimbat puțin situația. Din punct de vedere politic, relația Iranului cu Europa este importantă pentru că se poate dovedi Eh, acelor componente ale societății care au votat pentru deschidere și pentru a dovedi eh, acelor membri ai elitei sociale care au sprijinit această inițiativă că, într-adevăr, merită să-ți asumi un astfel de risc în sistemul politic iranian în încercarea de a crea o relație cu Europa. Să fie o relație fără prihană și fără capcane ascunse, să nu fie un pas înainte și doi înapoi uneori, categoric nu. Însă deocamdată nu se poate spune că există o altă cale decât cea a dialogului și a relațiilor reciproce dacă vrem să avem succes. Un refuz ar încuraja acele grupuri care nu au niciun interes în relații economice și care nu au mai ales niciun interes într-o relație pe plan politic. Și de aceea pașii următori acordului semnat în ianuarie anul trecut și tentativa de a avea o relație strategică cu Iranul, după cum arată și doamna Mogherini, această inițiativă este esențială nu doar pentru Iran, ci și pentru Uniunea Europeană. Cred că uneori eh, apar neînțelegeri când discutăm problematica drepturilor omului în Iran. Acordul de care vorbim eh, e doar un acord de neproliferare, dar în același timp Uniunea Europeană a făcut un favor Iranului, fiind de acord cu acest acord, și acum Iranul trebuie să accepte tutela europeană pe alte teme. Ar fi o greșeală să credem că așa funcționează un parteneriat de succes. Cred că iranienii înțeleg foarte bine, fie că o recunosc oficial sau nu, că există probleme cu drepturile omului în țara lor. Clar. Însă întrebarea care se pune este cum putem, în cel mai eficient mod, încerca să schimbăm aceste practici. Aici cuvântul cheie este parteneriat și nu tutelă. Și apoi, componenta americană. Deja în câteva rânduri, Statele Unite au fost menționate în această dezbatere, dar ce nu trebuie să uităm aici este suntem într-un moment de iraționalitate în politica americană. Nu suntem la începutul lui, dar nici la sfârșitul lui. În Europa, la un moment dat, va trebui să discutăm serios ce înseamnă o relație strategică cu Statele Unite, în contextul în care noi suntem mai independenți în ceea ce privește relațiile comerciale internaționale. Pentru că altfel, din multe puncte de vedere, noi depindem de ce decid uh, uh, uh, factorii de decizie politică din Statele Unite la nivel federal și la nivel statal acolo. Și acest lucru nu face bine poziției Europei în lume. Iranul este un caz din mai multe în care o să vedem cum poziția americană și cea europeană se ciocnesc, însă în detrimentul Europei, mai mult decât în detrimentul Statelor Unite. Și aș încheia spunând că schimburile comerciale nu sunt doar o chestiune pur economică. Există și această componentă a drepturilor omului, însă în ultimă instanță întrebarea care se pune ce funcționează. Nu are rost să ne gândim la acte simbolice care ar mulțumi eventual unii alegători din Europa, dar care n-ar avea absolut niciun efect asupra societății iraniene, care ar trebui să fie prioritatea oricărei dezbateri pe tema drepturilor omului. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc! Aș dori niște detalii suplimentare în legătură cu problema investițiilor. Asta în contextul prezentării reprezentantului firmei Total. Eventual, ne-ați putea spune care e situația relației actuale cu Rusia în prezent, mai ales când e vorba de exploatația de petrol. Am vorbit foarte mult de relația Uniunea Europeană-Iran, am vorbit de uh, schimbările din politica comercială a Statelor Unite, dar n-am vorbit prea mult de deschiderea investițiilor pentru Rusia. Și aș vrea niște informații de la dumneavoastră. Aș vrea să știu ce părere aveți despre asta. În al doilea rând, pornind de la spusele ultimului intervenient, nu cred că putem să luăm în cal, să considerăm că e o acțiune simbolică, o acțiune uh, care consideră că drepturile omului sunt esențiale. Problema respectării drepturilor omului trebuie să fie discutată cu toți partenerii noștri comerciali și cred că trebuie să venim cu cele mai eficiente strategii, nu în termeni simbolici, ci și în ceea ce privește respectarea efectivă a acestor drepturi. Alte întrebări sau observații? Vă rog, domnul Boștinaru. Mulțumesc foarte mult, Bernd. Stimați invitați, nici în această sală, nici în Parlament nu sunt persoane atât de naive care să creadă că relația cu Iranul e una ușoară. Dacă ar fi așa, de ani de zile am fi avut o relație de cu totul alt gen. E vorba însă de chestiuni fundamentale și știm ce rol ar putea să joace Iranul în viitor. Știm, de asemenea, cât de mare este interesul european în această regiune. Și atunci, întrebarea care se pune este următoarea. Încotro ne îndreptăm în relația cu Iranul? Și asta e o întrebare pe drumul Sobral care este obiectivul nostru politic numărul unu pentru viitoarele relații dintre Uniunea Europeană și Iran. Și în ceea ce privește schimburile comerciale și economice în general, în 5-10 ani de zile, cum credeți că va fi relația dintre Uniunea Europeană și statele membre pe de-o parte și Iran pe de cealaltă parte? Pentru că am văzut că mulți prim-ministri din Europa, eh, însoțiți de delegații numeroase de afaceri, s-au deplasat la Teheran, mai lăsând la o parte drepturile omului. Opinia mea este că relația dintre Uniunea Europeană și Iranul trebuie să fie una pragmatică, trebuie să fie una care să presupună un angajament ferm în direcția stabilității și a păcii în regiune și, de asemenea, în direcția intereselor economice ale firmelor europene, pentru că, ascultându-l pe reprezentantul total, mi-am dat seama că, într-adevăr, firmele europene pot face afaceri grase în Iran, dar în același timp dimensiunea politică a relației dintre Uniunea Europeană și Iranul și Uniunea Europeană și alți alte state ar putea să aibă un impact asupra acestor schimburi. Încotro ne îndreptăm și cum vedem viitorul relației UE-Iran. Pentru că dacă nu definim așa cum trebuie scopurile noastre, obiectivele noastre, atunci nu o să ajungem nicăieri. Vă mulțumesc. And perhaps from my side, Domnul președinte, poate din uh, partea mea, o întrebare adresată domnului Pasi. În primul rând, desigur, schimburile comerciale sunt un motor pentru creșterea economică, nu există nicio îndoială, însă cei care beneficiază în urma creșterii economice nu sunt în mod automat uh, oamenii de rând. Importantă este și buna guvernanță, este important ca veniturile să fie distribuite într-un mod echitabil, de exemplu. Deci aș dori să știu care ar fi sfatul dumneavoastră, cum am putea reuși să avem uh, relații rodnice din punct de vedere economic, pe de altă parte să garantăm că beneficiul acestor bune relații economice revine oamenilor populației iraniene. Și adresându-mă acum celorlalți doi invitați, birocrația unor uh, proceduri din Iran, v-ați uh, referit la timpul necesar pentru a vira anumite sume de bani și ați dat alte ex- exemple, reprezintă probleme adevărate pentru investitori. Cunosc foarte mulți oameni care doresc să investească în Iran dar uh, întâmpină dificultăți. Uh, și aș dori să vă întreb care sunt cererile principale care ar contribui la îmbunătățirea situației și dacă puteți, vă rog să uh, răspundeți în aceeași ordine, domnul Festa. Pentru a vă răspunde ultima întrebări legată de birocrație, în momentul în care am menționat cele trei luni necesare pentru a face un virament bancar, nu este vorba de birocrația din Iran. A trebuit să găsim o bancă din Europa care să fie dispusă să facă acest virament. A trebuit să răspundem cerințelor legitime ale băncii respective privind conformitatea, de aceea am avut nevoie de trei luni de zile pentru a opera viramentul respectiv la o bancă iraniană din Teheran. Vă mulțumesc. Dacă aș putea alege uh, două domenii, în contextul cadrului actual de sancțiuni, cele două domenii identificate de mine, care ar, uh, ar avea impact, cel mai mare impact asupra sectorului bancar, permi, permițându-i să se implice mai mult în Iran. Uh, este vorba de cadrul de reglementare, principiul due, due diligence, ce se așteaptă din partea băncilor, modul în care gestionează riscurile, pentru că uh, există o divergență de opinii între diferitele autorități de reglementare privind ce este o gestionare a riscului acceptabilă. Și în cadrul Iranului în sine, cred că este vorba de control uh, adevărat uh, pentru că cine deține control asupra entităților din Iran. Uh, pentru că acest lucru ar fi foarte util și pentru a respecta normele actuale uh, privind sancțiunile. În, sunt un amator în ceea ce privește băncile, însă singura posibilitate de a solu- găsi o soluție pe termen lung nu cred că există o altă alternativă, trebuie să avem o bancă europeană cu toate activele în Europa în euro. Cred că ar fi un lucru util în negocierile purtate cu Statele Unite ale, Americii și aș aduce aminte tuturor că în uh, anii 90, când Statele Unite ale uh, Americii au impus uh, sancțiuni secundare companiilor europene care făceau afaceri cu Libia și cu Iran, Uniunea Europeană s-a opus acestor sancțiuni și s-a adresat uh, Organizației Mondiale a Comerțului. Deci există posibilități de a, de a schimba părerea colosului american, dacă vă, dacă vă doriți. Dacă doriți. Apoi, perspectiva de peste 10 ani. Cred că cuvântul cheie este parteneriatul. Uh, nu cred că trebuie să spunem iranienilor cum trebuie să le arate societatea lor peste 10 ani sau care trebuie să fie relația între stat și societate. Însă, dacă Europa este prezentă din toate punctele de vedere, poate reprezenta, poate oferi o alternativă, pentru că societatea iraniană, ca orice alte societate, are mai multe uh, opțiuni. Opțiunile care, opțiuni care depind de uh, ce este dispus să facă statul, dar și de alte lucruri. Și în uh, elita iraniană, elita uh, de la care conduce Iranul, are loc un schimb dem, uh, demografic. Cei care, majoritatea celor care au participat la, participat la, re, la Revoluția din, de la sfârșitul anilor 70, încet, încet, nu mai sunt prezenți și acum majoritatea celor prezenți sunt confruntați cu nu cu realitatea, ci cu moștenirea uh, revoluției uh, respective. Însă pentru a influența lucrurile, Europa trebuie să fie prezentă. Și Europa poate deveni o, poate oferi o alternativă unui model apropiat mai degrabă de ce se întâmplă în Corea de Nord, de exemplu. Apoi, Comerțul și buna guvernanță. Eu nu sunt uh, prea convins de declarațiile sfărăitoare privind drepturile omului. Eu sunt uh, convins mai degrabă de lucrurile care funcționează în practică. Pe mine mă interesează lucrurile care funcționează, pentru că până la urmă de acestea au nevoie uh, oamenii. Ei nu au nevoie de cuvinte, ci de. Uh, au nevoie ca lucrurile să funcționeze în, în practică. Este vorba de gestionarea uh, închisorilor, de uh, combaterea Um, dependenței de droguri și așa mai departe. Iranul are măsuri din acest punct de vedere, recurge la măsuri din acest punct de vedere, dar Uniunea Europeană cred că se poate implica și mai mult uh, ajutând Iranul aici. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să răspund și eu pe scurt la câteva întrebări. Din punctul meu de vedere, foarte un aspect cheie al întrebărilor uh, adresate, care țin și de drepturile omului, este angajamentul, implicarea. Angajamentul a dovedit că funcționează uh, pe marginea unui subiect foarte dificil, delicat, cum a fost programul nuclear al Iranului. După rundă și runda de negocieri, lucrurile au funcționat și toată lumea a avut de câștigat în urma acestui acord. Și cred că trebuie să dăm uh, spațiul și timpul necesar uh, dialogului, angajamentului. Uneori ne grăbim prea repede să uh, dăm un răspuns în ceea ce privește viitorul, fără a fi uh, Uh, suficient de realiști fără a acorda timpul necesar uh, parteneriatului. Sunt de acord cu colegul meu. Prin parteneriat vom reuși să găsim un răspuns la multe dintre acestea, uh, dintre aceste întrebări și schimburile comerciale vor fi o parte a acestor răspunsuri. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Cred că putem încheia discuțiile. Nu știu, cineva cred că mai dorea să ia cuvântul. Vă rog. Vă rog să vă prezentați. Intervenție fără microfon din partea vorbitorului. Yes, man, okay. Uh, my name is... Uh, mă numesc Marcel Uh, reprezint un grup de consiliare a Parlamentului European. Justiția este importantă, așa cum a spus și Martin Luther King. Ambasadorul Republicii uh, Islamice Iran a spus că Iranul este un stat stabil, ceea ce nu este adevărat. Aceste investiții în Iran nu înseamnă decât că Iranul va dispune de mai multe instrumente pentru a-și oprima uh, poporul. Comunitatea internațională combate cu toate forțele uh, Daesh dar Daesh este uh, ajutat de Iran, chiar dacă oprimă, oprimă minoritățile uh, creștine și azide din uh, Orientul, uh, din Orientul apropiat. Iazizii nu mai există în Iran, există în continuare în Irak. Cu toate acestea, comunitatea internațională caută noi posibilități de a investi în Iran Uh, susținând acest uh, regim în încercările sale de a, um, de a oprima propriul popor. Vă mulțumesc. Cred că a fost mai degrabă o declarație și nu o întrebare. Vă mulțumesc. Cred că uh, cel mai important cuvânt a fost amintit de domnul Parsi, dialogul și continuarea dialogului cred că este în interesul tuturor și cred că aceasta trebuie să fie concluzia uh, discuțiilor noastre de astăzi, necesitatea de a păstra dialogul pentru a garanta viitorul relațiilor comerciale. Dezbaterea de astăzi a clarificat câteva aspecte importante, a clarificat noua situație care există în Iran după ridicarea sancțiunilor uh, care țineau de programul nuclear, a devenit foarte clar că este nevoie să consolidăm investițiile și dezvoltarea, stabilizarea dezvoltării economice este deosebit de importantă pentru societatea din Iran. Uh, Iranul este cea mai mare economie din, din afara Organizației Mondiale a Comerțului și cred că este o prioritate pentru viitor ca Iran să facă parte din OMC, un forum care promovează dialogul și stabilizarea relațiilor economice, apoi trebuie să discutăm despre investițiile stabile, să ținem cont de toate aspectele investițiilor într-o țară străină, bună guvernanță, condițiile necesare pentru aceste investiții. Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă trebuie să discute condițiile concrete de investiții în Iran. Deci aștept cu nerăbdare, mai ales din partea Serviciului European de Acțiune Externă și din partea DigiTrade, să facă propuneri concrete pe viitor privind uh, situația de la OMC și investițiile companiilor europene și rezultatul dialogului între Uniunea Europeană și Iran ar trebui să fie înregistrat de progrese reale în domeniul drepturilor omului și în domeniul democrației. Cred că pentru toată lumea drepturile omului și democrația sunt uh, importante. Vă mulțumesc tuturor uh, pentru prezență și succes tuturor!